Right, good afternoon, everybody. Bună ziua. Bună ziua. A trebuit să așteptăm până când uh, s-au adunat suficienți membri pentru că nu putem începe întâlnirea cu o sală goală, cu toate că am pierdut câteva minute. În primul rând, aș începe cu numărul 1, adoptarea ordinii de zi. Văd că nu există obiecții. De asemenea, punctul 11, avizul domnului Huntis, Huntis va fi mâine, în mod sigur. S-a discutat uh, rearanjarea și discutarea acestui subiect astăzi, însă, în mod sigur, acest punct va rămâne mâine. Dacă sunteți de acord cu aprobarea procesului verbal al reuniunii din 19 octombrie, comunicări ale președintei. Avem o sală de audiere astăzi și mâine, sala ASP3 5G2. Deci dacă uh, vreți să ascultați această reuniune, acolo o puteți face. De asemenea, această reuniune se transmite pe internet și pot să fie urmărite um, lucrările noastre în direct și se publică și o înregistrare video în biblioteca multimedia a Parlamentului cu 24 de ore după terminarea reuniunii. Acestea au fost formalitățile, iar acum îi urez bun venit domnului Edi Wamesh, președintele Comitetului Autorităților Europene de Reglementare a Piețelor Valorilor Mobiliare. Ne interesează foarte mult opiniile sale și vom avea uh, timp și pentru întrebări. Domnul Vimeș ne va vorbi în jur de 10 minute cu slide-uri și după aceea va răspunde la întrebări. Cu acestea aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este o onoare pentru mine pentru a, să pot să vă explic uh, funcționarea CSR, ceea ce am făcut în 2009 și ce vom face în 2010. Este momentul oportun pentru că mâine Consiliul de Ministri va examina felul în care trebuie să fie reformate instituția noastră și altele. În 2009 am avut activități majore în multe domenii. În primul rând, în legătură standardele și uh, aprobarea despăgubirilor, precum și Uh, implementarea directivei USIT, numărul 4, am avut câteva puncte cruciale, informarea pe, tem- pe timp scurt și pașapoarte pentru companiile de gestionare. Prioritățile majore pentru 2009-2010, în primul rând, avem reforma instituțională, uh, CSR să devină ESMA, mai există câteva puncte care sunt dificile în legătură cu uh, decizia de mâine. A do- al doilea domeniu uh, privește agențiile de rating, unde uh, am pornit de la remarcile Parlamentului din aprilie în raportul domnului Gozes și am putut să începem activitatea noastră și să răspundem de supravegherea agențiilor de rating. Și în viitor ESMA se va ocupa direct cu supravegherea uh, agențiilor de rating în mod direct, fără intervenția agențiilor de supraveghere națională. Dacă privim prioritățile, în uh, activitatea legată de criză avem mai multe uh, activități, unele sunt uh, legate de cazul Lehman, unul de cazul Madoff. Ne ocupăm foarte activ de uh, piața de produse derivate și ODC pentru a crește transparența pe piețele de acțiuni în domeniul lichidităților. Și avem și un proiect pe piața de obligațiuni. Uh, un punct care ne preocupă sunt problemele de contabilitate. CSA a luat, uh, CSR a luat uh, poziție față de Consiliul de Contabilitate pentru a promova bunele practici de contabilitate pentru a răspunde la așteptările pieței. CSRS nu se implică doar în munca de reglementare, ci, uh, mai important, are și activități operaționale, activități centralizate în jurul a câtorva pro- proiecte informatice. Acestea sunt foarte importante, avem multă experiență și proiectele IT cu care ne ocupăm sunt, pe de o parte, o bază de date a agențiilor de rating, avem sistemul de raportare a tranzacțiilor și o bază de date pentru rapoartele companiilor. Vă atrag atenția asupra acestui lucru pentru că aceste pro- procese necesită foarte multă finanțare și în momentul actual nu putem să finanțăm aceste proiecte noi înșiși noi înșine. Am uh, cerut să primim finanțare suplimentară pentru a, sublin, a susține activitatea CSR. Aș uh, dori să închei cu câteva preocupări pe care le avem pentru viitor. Una dintre aceste preocupări uh, este se referă la domeniul contabilității. În momentul actual nu avem o activitate foarte bună în domeniul contabilității. Standardele care se dezvoltă în Europa și cele dezvoltate în Statele Unite au diferențe din ce în ce mai mari. Sper că vor fi vor, vom putea ajunge la acorduri de ambele părți și avem în acest sens un proiect uh, pentru aplicarea unor standarde de raportare financiară la nivel mondial. De asemenea, discutăm despre protecția investitorilor. Aici avem mai multe puncte la care aș dori să vă atrag atenția. Există distribuirea produselor, uh, așa numite produse PRIPS, care au aceleași caracteristici ca și fondurile de investiții tradiționale, dar sunt produse uh, reprezentate uh, într-un uh, sistem de reglementare diferit. Lucrăm cu alte comisii pentru a dezvolta un regim unic care să se aplice tuturor produselor care sunt similare din punct de vedere financiar. Este vorba de o activitate diferită și sper că vom putea asculta opiniile dumneavoastră în Parlament despre dificultățile în acest domeniu. În legătură cu lecțiile din cazurile Madoff și Lehman, o, una se referă la aceste baze de date centrale în legătură cu mai, mai există și propunerea de directivă privind hedge funds și mai avem și o propunere în legătură, care are legătură cu cazul Lehman. Au fost uh, distribuite anumite acțiuni în unele state care nu uh, care necorespunzător cu regulile. De asemenea, am dorit să lansăm o reflexie mai largă în legătură cu dezvoltarea de produse care ar putea să fie utile pentru investitori pe termen lung. Și ne referim aici la pregătirile pe care trebuie să le facem pentru populația în care îmbătrânește. Din partea CSR, acest lucru reprezintă o problemă dificilă și extrem de urgentă. Vă mulțumesc. Avem o listă foarte neobișnuită, o listă de vorbitori pe care nu este înscris nimeni. Arlene, vrei să începi? Vreau doar să pun o întrebare. Știu că ați spus că ne vom ocupa de acest lucru mai târziu în această pamiază, dar mă interesează un comentariu pe care l-ați făcut în legătură cu depozitarii și <clears throat> uh, vreau să știu ce activitate se va face pe acest subiect. Pentru că, din câte am înțeles eu, în cazul Lehman Brothers pe care l-ați menționat, 50% din asseturi erau în uh, depozitar, la depozitar propriu și banii aceștia n-au mai fost plătiți pentru că s-au pierdut. Deci uh, veți uh, examina posibilitatea unui depozitar independent care să garanteze o protecție a consumatorului mai bună și mai multă transparență și responsabilitate. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi, în acest moment, ne angajăm într-o analiză și o descriere a tuturor regulilor aplicare depozit, aplicabile depozitarilor. Apoi Comisia a anunțat că își va exprima o opinie și o poziție și uh, după aceea am văzut că se propun anumite reguli în directivă privind depozitarii. Uh, trebuie să înțelegem că depozitarul joacă un rol foarte important în funcționarea unui fond de investiții. Nu doar ca depozitar, ci și pentru că atestă realitatea tranzacției, intrarea și ieșirea de fonduri din, uh, din fondul respectiv. Deci foarte important rol. În ce privește activitatea depozitarului, cred că depozitarul trebuie să fie complet responsabil. Dificultatea intervine atunci când ai de-a face cu valori mobiliare depozitate și subdepozitate de terțe părți. Și aici înțeleg că unii consideră că ar trebui să fie obligatorie uh, Uh, neutralitatea depozitarului, pe când alții uh, spun că i-ar fi suficientă o procedură de strictă due diligence. Și eu aș susține a doua variantă, dacă într-adevăr e un proces foarte strict de due diligence, uh, care să fie supravegheat de supervisor și dacă ar mai exista și un, o altă regulă, ceea ce numesc eu o regulă de nivelul 3, aplicabilă acestei funcții de due diligence Însă, văzând că uh, însă oblig, să obligi depozitarul să garanteze toate valorile mobiliare peste tot în lume, asta creează un risc foarte mare pentru depozitar și n-ar fi în avantajul investitorilor. Doamna Rashida Dati, mulțumesc, uh, doamnă președinte, dragi colegi, este adevărat că reforma supravegherii financiare în Europa era mult așteptată și am uh, remarcat uh, în momentul crizei financiare că Europa este gata să lupte cu aceste disfuncții în ce privește supravegherea sistemului financiar. Uh, Europa a fost atât de pregătită încât a reconfirmat acest lucru la summitul G20 de la Pittsburgh prin decizia luată de a reîntări supravegherea financiară în lume. Criza financiară care a început în toamna lui 2008 Știm că a luat pe picior greșit nu numai autoritățile de reglementare naționale, ci și pe cele europene, pentru că a uh, arătat carențele arhitecturii financiare europene, dar și unele aspecte pozitive. Reacția instituțiilor europene, instituțiilor financiare, a fost uh, una uh, dispersată, lipsa de coordonare a fost vizibilă și de aceea asta a întârziat stabilizarea piețelor. Instituția dumneavoastră, domnule președinte, uh, nu avea evident competențe suficiente fiind doar un organ consultativ pentru a contribui la evitarea pagubelor crizei, din ciuda expertizei, experienței pe care ați uh, acumulat-o. Comisia Europeană a dorit așadar transformarea tuturor comitetelor europene existente, inclusiv cel pe care îl prezidați, în veritabile autorități europene cu puteri uh, constrângătoare. Pentru că, sigur, e bine să ai experiența, dar constrângerea, amenințarea, sancțiunii și chiar sancțiunea dau rezultate mai bune. Această reformă o înțelegem foarte bine, este menită și e binevenită în eventualitatea unor uh, noi turbulențe financiare. Întrebarea mea, domnule președinte, este puteți uh, spune astăzi Comisiei Econ, uh, puteți clarifica autori, câteva elemente în legătură cu autoritatea care a fost dată Comisiei noastră și începește supravegherea uh, piețelor financiare. Noile competențe oferite de comisie sunt ele suficiente pentru a garanta o anumită stabilitate a pieței financiare care până la urmă a dus la instabilitatea Europei? și ca să se evite o criză financiară care nu a început în Europa, ci în altă parte? Vă mulțumesc, doamna, nu știu dacă trebuie să răspund în franceză sau în engleză, dar voi răspunde în franceză dacă îmi permiteți, deși nu sunt uh, francofon nativ. Cred că progresul uh, uh, care va fi marcat de reuniunea de mâine este considerabil pentru că pentru prima dată vedem că în Europa o instituție din domeniul supravegherii financiare are niște puteri reale și a fost creată cu aceste puteri. Asta este semnificativ pe termen lung, pentru că să nu uităm, e doar un prim pas și cu siguranță nu ultimul. Și cred că în această abordare, care a fost abordarea domnului de la Rozier, și anume o abordare prudentă, moderată, așadar această abordare cred că ne va permite progrese considerabile. Ați pus foarte just accentul pe puterile coercitive din punct de vedere legal Uh, practic ce ne lipsea până acum era tocmai această posibilitate de a putea impune anumite decizii. Din octombrie 2008, nu, suntem în 2009, deci din 2008 am, uh, avem posibilitatea de a lua decizii cu majoritate calificată și am folosit-o de la prima reuniune. Deci acest lucru este util. Vedem că disciplina membrilor se modifică, devine mai puternică atunci când ai posibilitatea să impui o decizie. Acum cred că trebuie să trecem într-o treaptă superioară de viteză și este, acest lucru este prevăzut în uh, propunerea care va fi discutată mâine. Nu aș elabora acum asupra diverselor aspecte ale propunerii, dar ce mi se par uh, extrem de importante sunt două lucruri. În primul rând, faptul că vom putea face reguli, sigur, de natură tehnică și nu politică, pentru că nu e domeniul nostru, reglementări de natură tehnică uh, obligatorii din punct de vedere legal. Și cred că aici suntem pe drumul cel bun, mai avem unele rezerve, dar putem să le discutăm mai târziu și ne vom asigura că aceste reguli sunt aplicate eficient, pentru că avem în toate domeniile multe reguli europene, dar nu sunt sigur că acestea sunt întotdeauna aplicate suficient și aici pot interveni în viitor autoritățile la identificarea lacunelor cu o procedură care să respecte drepturile tuturor, evident, dar uh, în cele din urmă autoritățile se poate spune actorilor naționali, dragi prieteni, nu ați făcut ce trebuia să faceți, Vă rugăm să faceți aceste lucruri, dacă nu, o să ne substituim uh, legislație naționale. Știm că acest ultim punct este foarte controversat. O să vedem ce o să decide mâine statele membre, dar orice ar fi, oricare ar fi rezultatul, deja va reprezenta un progres considerabil. De acum, cred că o să avem mai multe puteri de intervenție ar trebui, evident, construită noua autoritate, așa cum se numește ea, din punct de vedere al personalului, al mijloacelor. Uh, vor trebui, de asemenea, asigurate mijloacele financiare, dar sigur vom avea ocazia să revenim asupra acestor uh, elemente atunci când Parlamentul va discuta bugetul european. Vă mulțumesc. Președintele, Catherine Styler. Mulțumesc, mulțumesc doamna președinte, și mulțumesc că uh, domnule Vanaș, și deși n-am putut să vedem prezentarea pe proiector, uh, vă suntem foarte recunoscători pentru ea. Am o întrebare. Când ați vorbit de responsabilitate și uh, dacă susțineți ideea uh, câștigului pe acțiune și anume să existe două versiuni de calcul, una față de valoarea de piață și o altă, a doua metodă. Mă bucur că ați menționat uh, problema PREPS pentru că mi se pare important să ne o examinăm și orice putem face ca să facem acest subiect mai ușor de înțeles și mai transparent e bine. De asemenea, mă bucur că ați ridicat problema populației care îmbătrânește. Am uh, văzut niște statistici uh, care spun că în 2010 75% din venitul uh, uh, Europei va fi în mâinile unor persoane peste, aflate la vârste de peste 50 de ani și dacă ne gând, gândim realmente la asta, uh, trebuie să ne gândim cum protejăm persoanele care îmbătrânesc și cum convingem uh, tinerii să ia mai în serios problema pensiilor. Pentru că și cei care mai fac uh, economii pentru pensii nu fac suficiente economii ca să aibă grijă de uh, problemele de la bătrânețe mai ales când uh, oamenii trăiesc mult mai mult. Deci vă mulțumesc pentru menționarea tuturor acestor puncte. Vă mulțumesc foarte mult. O începe cu ultimul punct, pentru că sunt foarte atașat de ultima chestiune. Cred că avem o mare problemă în viitor uh, și o problemă uh, la nivel macro, în toate sensurile. sensurile. Cred că ar trebui să ne gândim foarte serios la dezvoltarea de noi instrumente care să îndeplinească aceste cerințe de-a lungul vieții, întregii vieți a unui om astfel încât <clears throat> omul să poată începe să-și construiască o, o pensie în mod serios, fie finanțată de persoana respectivă individuală, fie de angajator. Și asta are legătură cu uh, chestiunea precedentă. Avem uh, anumite produse care sunt uh, oferite și, și de asemenea și produsele de pensii Uh, mai mult poate în Marea Britanie și în Irlanda decât pe continent și aceste produse nu sunt adesea oferite în aceleași condiții cu toate informațiile uh, necesare, cu uh, taxe transparente, comisioane transparente, etc. Deci cred că trebuie creat un mediu cu, de, egal, condiții egale și trebuie să ne asigurăm că investitorii sunt uh, protejați pe termen lung. În ce privește problema responsabilității, știți că această chestiune e discutată atât de mult și n-aș vrea să iau eu o, o poziție acum. Și uh, în ce privește calcularea valorii acțiunilor. Asta e problema tehnicienilor. Dar tehnicienii să vină cu o soluție pe care o poate accepta toată lumea. Nu vom ajunge la nimic bun dacă în fiecare țară se ajunge la o soluție diferită. Trebuie să fie o soluție care să convingă pe toată lumea. Domnul Clenț. Herr Wimesch, eh, Sie haben gerade schon die, das, die Frage oder das Problem der Rechnungslegungsstandards. Domnule Vimerș, ați vorbit despre problema standardelor contabile în prezentare. Aș eh, vrea să vă dau eu un exemplu. Deutsche Bank are 1,8 triliarde de euro deficit conform acestor standarde, conform standardelor GAP din Statele Unite are o altă sumă. Deci există o diferență destul de mare în funcție de standardul folosit. Acum trei ani, domnul McCreevy și uh, consilierii săi îmi spuneau că suntem pe cale să ne apropiem de standardele americane de contabilitate. Dar acum se pare că ne îndepărtăm tot mai mult de ele. În loc să ne apropiem, să ajungem la o convergență, ne îndreptăm în sensuri opuse. Deci nu vreau să intru aici în detalii tehnice, dar mă întreb dacă se înțelege modul în care funcționează standardele IASB Până la urmă, se pare că avem aici o entitate care hotărăște de una singură ce face și care nu răspunde în fața nimănui. Deci, care e situația? Și apoi, în al doilea rând, avem foarte multe dosare deschise pe masă și uh, suntem uh, confruntați cu foarte multă presiune. Ceea ce înseamnă că uneori trebuie să rezolvăm probleme și să răspundem la întrebări care au un efect de undă imediat asupra altor domenii care nu sunt abordate în același timp. Mă gândesc la problema depozitarilor sau la problema pașaportului pentru valori mobiliare. Și la directiva USITS avem aceeași problemă. Ar trebui să facem o propunere, S-a făcut o propunere pentru IFM, care, pentru managerii fondurilor de investiții alternative, care nu se leagă de directiva USHIT. Deci, mi se pare că avem niște încercări izolate la momentul de față. Și apoi ați mai vorbit despre produsele acelea PRIPS. Ele vor fi o încercare de a crea instrumente unificate? Voi începe să vă răspund la ultima întrebare pentru că mi se pare cea mai simplă. Dacă separăm fluxurile de lucru, ajungem la conflict, iar produsele PRIPS sunt un exemplu foarte bun. Propunerile actuale pentru PRIPS spun că nu ar trebui să mergem atât de departe ca în directiva privind prospectul. Sigur, va trebui să includem instituțiile europene, inclusiv Comisia, într-un efort comun și ideea este că ne vom concentra pe anumite aspecte specifice și vom încerca să tratăm în mod comparabil diferitele produse financiare. Iar dezvăluirea informațiilor va fi limitată la acel prospect, adică se vor dezvălui doar informațiile cheie iar acest lucru va fi uh, probabil valabil pentru toate produsele. În plus, câteva dintre regulile uh, din directiva privind piețele mobiliare se vor aplica și aici. Deci, avem puncte comune, avem suprapuneri între directiva privind uh, valorile mobiliare și piețele și aceasta privind produsele PRIPS. Însă nu se vor suprapune în totalitate. În ce privește depozitarii, într-adevăr există un efect de undă, sunt de acord. Dar când am discutat despre agențiile de rating, am știut că ele vor afecta uh, cerințele privind uh, capitalul. Se întâmplă adesea și nu se poate evita să avem contradicții. Dumneavoastră, din Parlament, trebuie să vegheați uh, la absența oricului conflict și să verificați ca actele legislative să fie în concordanță. Acestea două nu sunt, dar mă rog, am mai avut discuția asta înainte. Și apoi ați mai vorbit despre standardele IASB. Și ați spus că bani apropiem, bani îndepărtăm de standardele americane. Există două curente, cred. Și nu este singurul domeniu în care se manifestă acest aceste diferențe. Avem același uh, lucru și la agențiile de rating și la instrumentele de rating derivate și așa mai departe. Acum câțiva ani discutam în cadrul CSR despre recunoașterea reciprocă între statele membre. Nu s-a ajuns la mare lucru. La Washington, săptămâna trecută, ne-am renuit angajamentul pentru recunoaștere reciprocă și am spus că acesta e viitorul. Am înțeles că americanii sunt dornici să ne susțină. În America există câțiva care uh, profită de prilejul pe care le oferă criza pentru a face reforme, dar și ei în Statele Unite se confruntă cu cu o perspectivă destul de neclară, pentru că nu știu până unde trebuie mers cu reforma instituțională. Deci va trebui să stăm să vedem ce se întâmplă cu cele două curente de opinie. Aveți dreptate, trebuie să revizuim principiile sau guvernanța IASB. Trebuie să ne întrebăm dacă această autoguvernare este bine gândită, bine echilibrată. La momentul de față, comisia noastră crede că ar trebui să se implice în grupul de monitorizare, ceea ce nu s-a întâmplat deocamdată din motive politice. În orice caz, cred că trebuie pornit de la zero cu IASB. Vă, domnul, vă mulțumesc, doamnă președinte. În această dimineață am avut o audiere cu un grup de experți în care am analizat uh, sistemul de supraveghere. Ne-am întâlnit cu acea troică și ne-am întrebat dacă s-ar putea ajunge mâine la un acord, deoarece există o majoritate de 21 de țări care au ajuns la un punct de vedere comun asupra unui aspect destul de controversat, mai multor aspecte și am să trec uh, foarte pe scurt în revistă aceste puncte. Mai întâi este vorba de rolul pe care îl are Parlamentul în cadrul acestor noi instituții. Este vorba despre responsabilitățile democratice. Atunci când trebuie să punem în aplicare măsurile, când trebuie să trecem la noi standarde contabile, ca un exemplu, Parlamentul ar putea să intervină pentru a soluționa dezacordul dintre comisie și autoritățile competente. Apoi, comisia are puteri sporite la nivel european, dar inclusiv pe hârtie apar foarte multe dezacorduri și contradicții. Decizia pe care au luat-o autoritățile de supraveghere din domeniul bancar de a interveni și de a um, suplini rolul autorităților naționale, iar uh, întrebarea dacă decizia acestora să fie obligatorie sau nu, este și ea o problemă. În ce privește clauza de supraveghere, de salvgardare. Și acesta este un aspect, iar în plan bugetar știu că nu se poate adăuga mare lucru, dar cred că din experiența dumneavoastră ați putea să ne spuneți ce prevedeți despre aceste prevederi uh, referitoare la piețe. Mă gândesc la cazul Spaniei. Dacă facem o evaluare a acelui preț echitabil, cred că ajungem la uh, riscuri de insolvabilitate pentru foarte multe instituții. În ce privește problema responsabilității democratice pe care ați atins-o, cu mare dreptate, există prevederi în regulamentul propus. această responsabilitate și este unul dintre motivele pentru care mă aflu aici astăzi, face obiectul um, activității noastre și pe viitor cred că ea trebuie nu doar uh, continuată, ci și întărită. Apoi, cred că toți colegii noștri, dacă nu majoritatea, din toate cele trei autorități sunt de părere că, este, că trebuie să ținem la independență. Iar această independență și are rădăcinile în competența națională. Deci, cred că ar fi greu să vedem o intervenție a Comisiei Europene în activitatea lor. De aceea, cred că în continuare ne opunem la intenția Comisiei de a interveni pentru a modifica standardele tehnice. Aceste standarde tehnice ar putea fi asumate ca și cele contabile de comisie. Însă, în sistemul actual, comisia are dreptul de a modifica sau de a înlocui standardele sau normele, iar asta înseamnă o intervenție, o ingerință în activitatea noastră a, de la autorități și, de asemenea, o ingerință în sfera autorității naționale. Ați menționat apoi Clauza de salvgardare. Pentru cazurile de mediere, cazurile în care apar conflicte între autoritățile naționale de supraveghere. Văd că cele mai recente propuneri spun că în caz de dezacord, de disensiune, se va înființa un, un comitet și apoi întrebarea va fi, sau chestiunea va fi decisă la nivel național. Există o clauză de salvgardare pentru chestiuni fiscale. Articolul 23, ca să fiu precis. Și acolo nu se vorbește nu doar despre mediere. Problema cu medierea este că dacă deciziile luate de Consiliul de Supraveghere nu sunt puse în aplicare, ce se mai întâmplă apoi? Și să nu uităm că astfel de decizie luată de Consiliu este o decizie care aproape care valoare juridică. Dacă ea nu se respectă, trebuie demarată procedura în fața Curții de Justiție, ceea ce înseamnă tergiversare de foarte mulți ani. Deci propunerea mea este ca în acest caz autoritatea europeană să poată să da în judecată în instanța națională autoritățile care refuză să pună în aplicare decizia. Dar vom vedea ce vor decide politicienii noștri mâine. No. That's the, not, nothing about accounting because you... Nimic despre contabilitate pentru că atunci când spuneți uh, solvency threshold, poate sunt capital requirements. Um, right. Uh, now, Udo Pullman. Doamna Uta Pullman. Domnul Pullman. Vă mulțumesc domnule Vimeaș, că ne-ați răspuns pentru răspunsurile la întrebări. Aș dori să comentez asupra tot ceea ce tocmai ați spus, domnule Margaiu, în legătură cu standardele tehnice. Parlamentul European, bineînțeles, are în vedere diverse forme de supraveghere democratică în legătură cu felul cum se poate ajunge la aceste standarde. Se pot folosi experți internaționali sau ce comisie Europene, însă nu vrem ca aceste tehn- standarde tehnice să fie folosite, să fie decise fără ca Parlamentul European să poată să evalueze rezultatul final uh, și fără să ne dăm cu părerea dacă ar fi mai bune sau mai proaste pentru economie trebuie să fie respectată poziția Parlamentului European, care trebuie să își exercite puterea de decizie. Mă interesează și opizia dumneavoastră aici. Cred că asta îl interesa și pe domnul Margaiu. De asemenea, un lucru în legătură cu produsele derivate. Poate o clarificare. În ce măsură va deveni situația mai clară. Va fi vorba de o directivă în legătură cu produsele standardizate, dar ce se întâmplă cu produsele nestandard? Ce se întâmplă cu acestea? La primul punct este o, o problemă politică. Și înțelegeți că atunci când sunt președintele unei comisii care face parte din instituțiile europene. Nu voi lua o poziție dumneavoastră, trebuie să discutați aceste probleme cu celelalte două instituții ale Uniunii Europene. Înțelegeți că nu este la latitudinea mea să vă dau un răspuns. să nu asta este problema. Vorbim despre standarde tehnice. Întrebarea este ce înțelegeți prin standarde tehnice. Să, pentru a vă da un exemplu. În sistemul bancar există cerințe de raportare către autoritatea europeană. Această raportare are loc uh, conform unor scheme foarte diverse de raportare. Înseamnă că este un fișier Excel și fiecare căsuță are o de- definiție. Și aceste definiții sunt foarte diferite. Am, ar trebui să încercăm să armonizăm aceste definiții cât mai mult posibil. Întrebarea este dacă Parlamentul va defini acest, acest lucru. Cred că ați avea nevoie de doi ani pentru fiecare an. Eu spun că aici este vorba de uh, responsabilitate politică și nu tehnică în legătură cu consecințele politice și perspectivele și obiectivele politice. Aici mi se pare că un dialog este posibil un dialog care poate fi purtat cu oricine care este interesat de un dialog. Dacă vreți să mă inviți, invitați mine și să mă întrebați ce se întâmplă cu piața derivatelor, nu vă voi explica care sunt diferitele puncte în aceste derivate standardizate și care trebuie incluse în raportare. Întrebarea este dacă există raportare uh, dacă există raportare post-rate, dacă se diseminează aceste rapoarte. Acestea sunt problemele. Tocmai am, pentru că am început cu derivatele, există un document publicat de comisie acum câteva luni, cred că în luna octombrie, de fapt, susținem acest, această, acest document al comisiei Există mai multe puncte acolo care sunt foarte importante. Primul, prima idee este felul cum se poate reduce riscul pe piața derivatelor. Nu vorbim aici despre milioane, de sute de milioane, ci despre miliarde și zeci de miliarde. Trebuie să fim foarte precauți pentru că dacă ceva Uh, negativ să se întâmple pe piața derivatelor, să nu ducă la distrugerea întregii noastre societăți. Până acum am găsit mai multe mecanisme. Acestea se bazează pe același principiu. Să um, se elimineze, să se elimine pozițiile de cumpărare și de vânzare, uh, să se creeze contra parteneri pentru a se reduce riscul. Este foarte important ca aceste organizații să funcționeze eficient, dar să funcționeze și bine și să fie suficiente solvabile. Trebuie să ne asigurăm că va exista un capital suficient, susținut prin garanții, um, Există o serie de sisteme de care avem nevoie pentru a susține aceste contrapărți care sunt importante pentru că sunt centrale piețelor. Bineînțeles, acum în legătură cu întrebarea pentru standardizare, se poate compensa, se pot compensa doar contractele standardizate. Nu se poate compensa un contract pentru un produs A cu un contract pentru un produs B care este total diferit. Dif- contractele trebuie să fie suficient de comparabile pentru a fi compensabile. Acestea fiind spuse, cum ne vom asigura că standardizarea va avea loc? Piețele nu vor vedea cu ochii buni acest lucru pentru că comisioanele sunt mai mari pe produsele non-standard. Standardizarea produselor se va face prin diverse metode, care nu se exclud reciproc. În Statele Unite se ia în considerare o decizie guvernamentală pentru decizia acestora. Aprobarea contractelor uh, și înființarea unor standarde generale. Noi am putea să facem ceva asemănător, de exemplu, pentru uh, nume unice, dacă există un CDS pentru, un, pentru un nume unic, să, acestea să fie în condițiile standard, conform unor standarde tehnice. Însă pe lângă acest lucru, și văd propunerea Comisiei în altă direcție, se impun cerințe de capital pentru standard, contractele non-standard. Deci cele care nu pot fi puse prin CCP. Acele două abordări nu sunt incompatibile una cu cealaltă. Vă mulțumesc. Acum urmează întrebarea domnului Stolojan și după aceea uh, eu trebuie să recunosc că încă am unele dificultăți să înțelege totuși uh, cauzele acestei crize și vă pun o întrebare simplă. Care au fost argumentele pentru care foarte multe operaiuni cu active toxice, de fapt hârtii de valoare, securities, uh, nu au fost prinse în ceea ce se cheamă bilanurile instituțiilor financiare și au fost acceptate de către reguli să fie ținute în așa zis în afara bilanurilor băncilor și altor instituții financiare? Um, um, Una dintre întrebările mele uh, privea aceste contrapărți centralizate. aceste prevederi de solvabilitate și garanțiile pe care le utilizați în sine nu pot deveni ceva care de la ele putere să devină sistemice în următoarea criză. Mă întreb de asemenea dacă nu cumva ați mai putea spune ceva în plus în legătură cu Uh, lucrurile care pot să influențeze piețele prea mult. Uh, pentru ca totul să fie complet vizibil și pentru a ajunge la restructurarea produselor, ave, sunteți de părere că uneori, uh, uneori are loc o restructurare în loc de o um, eliminare, astfel încât fondurile sunt uh, păstrate sub management uh, și managerii de fonduri pot să-și păstreze comisioanele. Vă mulțumesc, cred că aceste întrebări sunt destul de serioase și voi încerca să mă refer la ele în ordinea în care au fost puse. Vă răspund dumneavoastră de ce aceste active toxice erau încă pe bilanțul pe de ce au cumpărat băncile în primul rând aceste produse și în al doilea rând de ce le-au păstrat acolo. În primul rând au ajuns acolo pentru că banca are un profit mai mare pe aceste produse decât pe obligațiuni sau produse similare. Deci era un profit mai mare. În al doilea rând, băncile se bazau pe ratinguri și atâta timp cât ratingurile acele, aceste, aceste produse aveau ratinguri similare cu uh, obligațiunile guvernamentale. Erau rating AAA, fără cerințe de capital. Nu era vorba de un singur factor, era vorba de întregul sistem care a dus la situația nefericită în care aceste active toxice au ajuns în uh, bilanț și atunci când au început să se prăbușească, sistemul, întregul sistem a intrat în colaps. Acesta este motivul pentru care avem acum o reglementare în legătură cu agențiile de rating și vom avea grijă foarte mare în legătură cu conflictele de interes și alte probleme. Întrebarea mai dificilă este dacă CCP-urile sunt soluția pentru viitor. Eu sper că sunt, dar trebuie să fim vigilenți pentru că acestea concentrează riscurile pe piață toate riscurile pe care diversele părți le-ar susține, nu se va concentra în aceste CCP-uri. Este vorba de o acumulare, deci trebuie să fim foarte stricți în legătură cu gestionarea riscului pentru CCP. Dacă se întâmplă ceva, asta este o întrebare, o problemă unde vor exista probleme sistemice. Nu pot să spun mai mult. Sper că într-un moment, la un moment dat, cineva va uh, inventa un sistem de gestionare a riscului care să fie mai bune și mai serioase decât cele pe care le avem acum. Dacă nu sunteți pe deplin sigură, împărtășesc și eu acest, acest sentiment. în legătură cu dark pools, zonele gri. Nu știm exact ce se întâmplă acolo, ce volum de tranzacții sunt, de ce lumea nu apelează la partea descoperită a pieței. Se execută ordine fără pentru a nu influența piața. Nu știm, știm dacă este uh, adevărat, pentru că vedem că ordinele majore sunt fragmentate în ordine mai mici. Deci un ordin de 100, 1000, este împărțit în 10 ordine de 100, atunci nu există influența asupra pieței. Există mai multe lucruri care nu sunt foarte clare aici și uh, încă studiem subiectul, vom elabora o opinie în curând. Nu voi spune că va trebui să reglementăm zonele gri. În momentul actual nu le înțelegem suficient. Va trebui să avem mai multe date pentru a vedea ce se întâmplă și în al doilea rând să vedem care sunt problemele. În momentul actual trebuie să mărturisesc că nu uh, am răspunsul corect. Ați spus întrebarea corectă, uh, restructurarea uh, deosebire de eliminare. Asta se întâmplă deja de mult timp. Nu știu dacă are legătură cu comisioanele, pentru că în fondurile de investiții Aș dori să existe o restructurare și fuziuni, pentru că există prea multe fonduri de investiții în Europa care sunt prea mici. Și uh, directiva USITS permite o eficiență mai mare prin fuzionarea fondurilor. Asta mi se pare o evoluție. Nu știu dacă comisioanele sunt uh, un factor motivant sau nu. Vă mulțumesc. Dacă doriți să mai faceți vreo remarcă de final, uh, multe puncte pe care nu am avut timp să le abordăm. Unul este vânzarea la scurt. Aici trebuie să fim din nou foarte prudenți pentru că regulile pentru short selling adoptate în 2008 s-au dovedit total ineficiente ineficiente și au distorsionat piața în același timp. Deci nu au reușit să ducă la scăderea vânzării în scurt, la scurt și în același timp au pus multe probleme. Încă mai lucrăm asupra vânzării la scurt, în special reducând uh, uh, condițiile de revânzare, deci să nu poți revinde decât dacă ai anumite hârtii de valoare uh, marcate în acest sens. Deci va, va fi un subiect la care va trebui să revenim oricum. Uh, este un subiect care ne va interesa fără îndoială. Vă mulțumesc încă o dată și așteptăm următoarea dumneavoastră vizită. Suntem, vom fi împreună mâine dimineață, așa că ne vom revedea curând. Eh, câteva momente pauză, cât timp ne pregătim pentru următorul punct de pe ordinea de zi, care este raportul doamnei Alvarez în legătură cu cooperarea administrativă în domeniul fiscal. I really did just mean a... Chiar vreau să spun doar două minute. Vă rog să reintrați în sală să vă așezați ca să putem reîncepe. Okay, thank you. Thank you. Okay, as I, as I said... Mulțumesc, așa cum spuneam, următorul punct pe ordinea de zi este uh, cooperarea administrativă în domeniul fiscal, raportul Alvarez, proiect de raport vom discuta acest proiect. Sper ca cei care uh, mai vorbesc uh, în sală să uh, își continue conversațiile în afara sălii. Vă rog, uh, nu cred că este corect ca raportorul să trebuiască să strige, așadar vă rog, să putem avea liniște ca să o ascultăm pe doamna Alvarez. Vă rog uh, să faceți liniște. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Alvarez. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. Când v-am vorbit ultima dată la schimbul de păreri inițial, mi-am exprimat susținere clar, susținerea clară privind directiva asupra cooperării administrative în domeniul fiscal și de asemenea am subliniat în acel moment acele puncte care eu am considerat că erau importante în această propunere. Cum am spus, în general sunt în favoarea directivei și amendamentele pe care le voi uh, descrie astăzi sunt menite să întărească sau să remedieze unul sau două elemente din uh, propunere pentru a putea evolua uh, de-a lungul uh, parametrilor stabiliți în directivă și pentru a îmbunătăți cooperarea administrativă în domeniul fiscal și pentru a lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale. Așa cum am spus data trecută, m-am concentrat pe aspectele pozitive. De data aceasta aș vrea să mă refer la cele uh, schimbări pe care aș vrea să le văd în text. Uh, mai întâi, aș vrea să subliniez uh, faptul că această directivă vine la un moment foarte potrivit. Criza economică cere o public, o cheltuieli publice masive și evident uh, frauda fiscală are un impact asupra deficitelor uh, bugetare care cresc. Așadar, uh, trebuie făcută o referință explicită la problemele pe care această situație le creează pentru principiul de taxării corecte. Apoi, trecând la articolele din proiectul de regulament. Mai întâi începește aria de aplicare. Aici încerc să definesc mai clar area de aplicare. Nu cred că în acest moment este potrivit să, ca, acest, ca acest regulament să acopere toate instrumentele existente, mai ales că pot exista anumite schimbări în viitor în ce privește domeniul uh, impozitării și asta ar putea cere apoi uh, schimbări în uh, cadrul directivei. Se vorbește de un schimb automat de informații, pentru că acest tip de schimb de informații este cel mai eficient pentru a transmite informațiile necesare pentru implementarea corectă a sistemului nostru de impozitare. Amendamentele propuse sunt menite să îmbunătățească eficiența și aplicabilitatea directivei și există un amendament care să sublinieze preferin, preferința pentru acest sistem uh, automat. De asemenea, un alt amendament stabilește diferitele categorii de venit la care ar trebui să se aplice. Altul uh, sugerează să existe o limită duală în privința informațiilor pe care statele membre le cer. Apoi, în directivă se sugerează renunțarea la comitologie și aici eu spun că acest set de amendamente bazate pe schimbul de informații sunt menite să meargă chiar mai departe decât uh, normele OCDE Aici încercăm să ajungem la o integrare reală a sistemelor din Europa. De asemenea, am pus, propus amendamente în ce privește procedurile de investigare și aici vorbim despre prezența unor oficiali dintr-un stat membru într-un alt uh, stat membru în care se face investigația. dat fiind că asta presupune colaborarea dintre diferite administrații, cred că trebuie stabilite foarte clar limitele pentru fiecare administrație și pentru cooperare în, conform liniilor directoare stabilite în legislația existență în statul membru vizat. De asemenea, schimburile automate de informații ar trebui să fie obligatorii și în cadrul uh, investigațiilor. Și această cerință de a comunica informațiile să se aplice în cazul investigațiilor. Atât uh, de aceea amendamentele privind schimbul de informații și investigațiile sunt comune. trebuie să existe un anumit termen limită până la care operațiunile trebuie încheiate. Apoi, cred că cea mai bună parte a directivei se referă la ridicarea secretului bancar, dar există, suprimarea secretului bancar, dar există o restricție aici cu referire la reședința subiectului. Deci, practic, nu se acoperă întreaga aria problemei și numai cea care se referă la reședința subiectului. Uh, deci noi am vrea, eu aș vrea să se elimine referirea la reședința subiectului despre care se cer informații și să se aplice la uh, întregul domeniu fiscal această cerere de informații ca să putem într-adevăr să suprimăm regulile privind secretul uh, bancar. Aici așadar uh, se renunță la cerința ca un contribuabil să fie rezident fiscal. Și apoi, întotdeauna am încercat să stabilesc pentru noastră care ar fi amendamentele cheie. Dați-mi voie să vă reamintesc că această directivă este un mare pas înainte și este absolut necesară și reprezintă un efort de a avea reguli comune pentru a combate frauda fiscală, pentru a avea un spațiu comun, o piață unică și ea merge mai departe decât o fac regul- reglementările internaționale care există în acest moment. Semnificația aceste inițiative este una foarte mare. Pentru a combate eficient frauda, trebuie să ne asigurăm că mecanismele de schimb de informații prevăzute de această directivă pot să și funcționeze și să funcționeze eficient. Sper că voi putea să colaborez eficient cu raportorii din umbră și să mă asigur că vom avea un mesaj clar pentru Consiliu și anume că Parlamentul susține 100% o mai mare transparență fiscală, așa cum vor și cetățenii noștri. Mulțumesc foarte mult, președintele. Mulțumesc foarte mult, doamna Astrid Lulig. Da. Doamna președinte, în legătură cu această propunere de directivă aș vrea să îmi exprim scepticismul și rezervele. Sigur, nu trebuie totul respins, dar atunci când avem de-a face cu mize atât de importante, uh, trebuie cu siguranță să avem o dezbatere corectă și riguroasă. Uh, în general vorbind, Comisia și comisarul Covaci, în special, au decis să trateze vastul subiect al evaziunii fiscale și a transparenței fiscale uh, pe bucățele. Au tăiat această chestiune în uh, diverse bucățele foarte mici. Sigur că există elemente specifice pentru fiecare problematică, dar nu cred că putem avea o dezbatere serioasă fără să avem și o abordare globală. Dacă noi, Parlamentul, dar asta sigur e valabil și pentru Consiliu, dacă noi nu abordăm chestiunea decât uh, de la caz la caz și în acest mod nu vom obține niciun fel de rezultat uh, uh, serios. Oricum, eu sunt convins că trebuie o abordare globală și că numai atunci când un arbitraj în mod esențial politic se va face aceste chestiuni, vom putea legifera în condiții uh, optime. Și până atunci nu. Aș vrea totuși să subliniez, uh, conform procedurii, câteva puncte care, după părerea mea, creează probleme. Oricare ar fi uh, atitudinea filozofică, să zicem, a fiecăruia dintre noi privind problema schimbului de informații, că ele ar trebui să fie automate, la cerere sau spontane, chiar eu cred că uh, colegii vor fi de acord că nu este acceptabil ca Comisia Europeană să decidă prin comitologie care va fi area de aplicare, ce date vor fi supuse schimbului de informații. Asta ar fi o o chestiune extrem de nepotrivită, pentru că este treaba legislatorului primar să definească cu toată transparența area de aplicare. Nu comisia trebuie să fie cea care să se ocupe de această chestiune și sper ca și raportorul pare să urmeze acest drum și această părere. Acum, începește schimbul de informații între autoritățile fiscale. Aș vrea să insist asupra faptului că standardele OCDE cu privire la schimbul de informații, articolul 26 din uh, Convenția OCDE, sau versiunea din 2002 uh, a acordului privind informații fiscale. Așadar, aceste principii au fost uh, acceptate drept standarde internaționale de multe țări în martie 2009. Acum, uh, ele sunt pe punctul de a fi transpuse ca și acquis comunitar în dreptul comunitar. Și Despre aceasta vorbim și în această propunere de directivă. Standardele OCDE cer schimbul de informații în cazuri specifice, precise, partea care formulează o cerere de informare trebuie în același timp să demonstreze și caracterul pertinent al uh, informației cerute. În acest caz, deci dacă se demonstrează această pertinență, statul care se adresează cererea nu mai poate să invoce sectorul bancar. În felul acesta se evită uh, așa numitele expediții de pescuit uh, în care o autoritate fiscală încearcă să uh, facă controle la nimereală. Și acesta e un principiu care trebuie urmat. Și G20 a cerut respectarea acestui tip de principii. Deci nu a cerut statelor să practice schimbul automat. Uh, ni se spune poate că dreptul european ar trebui să chiar să meargă mai departe decât normele OCDE, ca să dau un exemplu. Eu spun și răspund că asta este o eroare gravă, o dublă eroare. Și mă explic. Să nu fim naivi, în primul rând. Uh, Uh, în alte părți ale lumii oamenii deja își freacă mâinile pentru că trebuie știut că standardele OCDE nu se aplică peste tot. De exemplu, nu se aplică la Hong Kong, care de altfel este protejat de Big Brother-ul chinez. Uh, și în aceste condiții trebuie să ne asigurăm mai întâi că toată lumea aplică aceleași standarde Vorbim aici, doamnă președinte, de condiții egale pentru toată lumea. Atunci, de ce să ne batem singuri cu entalpă? În al doilea rând, schimbul automat este disproporționat și nu folosește la nimic. Dacă o administrație fiscală are dubii, bănuieli fondate, este normal ca o altă administrație fiscală să răspundă la aceste dubii, la aceste întrebări. Pe când un schimb automat de informații da, iertați-mă, doamna președinte, dar e important ce spun, așadar. Am totuși dreptul în calitate de raportor pentru grupul meu să mă explic. Așadar, continui. Schimbul automat al tuturor datelor imaginabile, incluzând uh, contribuțiile de, la sistemul de securitate socială, va înneca administrațiile fiscale sub munți de date și le va face complet ineficace din cauza acestui schimb de informații în toate direcțiile. Nimeni nu o să mai fie capabil să mai găsească nimic util în acești munți de informații. S-a demonstrat deja că schimbul automat de informații uh, în sistemul care există acum nu funcționează deloc. Până și comisia trebuie să accepte acest lucru. Experiența uh, este grăitoare. Prietenii noștri britanici, doamnă, care sunt uh, foarte puțin uh, uh care care uh, susțin atât de mult principiul schimbului de informații sunt cei care îl practică cel mai puțin. Deci uh, ei oricum nu schimbă decât ce au și ei spun că au foarte puțin. Deci atunci ar nu fac prea mari schimburi și de, altele, de, de altfel acest uh, tip de schimb de informații pune din punctul meu de vedere și probleme legate de protecția datelor private și adaug de asemenea că marea majoritate a statelor membre nu practică schimburile automate pe plan național. Deci este așadar disproporționat să cerem acest lucru într-un cadru transfrontalier și în fine schimburile de date automatice Uh, vor genera uh, cheltuieli administrative considerabile la nivelul operatorilor uh, economici, dar și la nivelul administrațiilor fiscale. Din toate aceste motive, trebuie făcute opționale schimburile de informații la nivelul autorităților administrative și extinderea câmpului de aplicare nu se va traduce într-o gestiune fiscală mai eficace, ci în contrariul ei. Pentru a încheia, vreau să subliniez opoziția mea și la față de prezența agenților unui stat membru în birourile de administrare fiscală ale unui alt stat membru, pentru că este o încălcare inutilă a suveranității statelor. În realitate, fiecare stat membru trebuie să se teamă acum de toate celelalte state membre și să n-aibă încredere în, în ele și de fapt asta uh, se instaurează, neîncrederea generală, un lucru care mi se pare inacceptabil și uh, nu cred că trebuie să, să acceptăm acest principiu. Mulțumesc, Astrid, spune doamna președinte. Uh, te-am lăsat să vorbești 10 uh, minute cu 3 minute mai mult decât raportorii. Fiecare raportor din umbră poate să-și folosească, poate să vorbească uh, acest timp. Te-am lăsat pentru că știam că ai să ai o opinie contrară uh, tuturor celorlalți și sper că ceilalți raportori vor vorbi mai pe scurt. Să ne asigurăm, spune doamna McCarthy, că și Comisia va interveni. Aș vrea să știu uh, părerea Comisiei. Președintele, sunt de acord, dar avem un uh, program și am întârziat deja programul. Domnul Filip Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Eu n-am să vorbesc chiar 10 minute, promit. Dacă tot vorbiți despre cele bune intenții, am Sigur, am putea să discutăm frumos între noi, dar nu e vorba doar despre bune intenții, este vorba despre banii comunității, stimată doamnă. Deci nu este vorba despre niște sentimente și niște chestii secundare. Noi ne confruntăm cu costuri fiscale, cu deficite fiscale și deci este urgent să schimbăm sistemul și să trecem la o altă percepție. Pentru că Dumneavoastră pledați pentru relaxare a regulilor, ceea ce înseamnă practic ca sarcina fiscală să cântărească mai greu pe cei care suportă de fapt toate cheltuielile, cetățeanul, stimată doamnă. Deci, am înțeles cam unde bateți dumneavoastră. Acum, dați-mi voie să spun că în ce privește poziția verzilor, noi susținem raportul doamnei Alvarez și vă felicit, doamna Alvarez, pentru, această, uh, pentru acest document foarte bine lucrat. De asemenea, vreau să o contrazic pe doamna Rowling pentru că nu cred că standardele OCD ar trebui luate ca referință, nici în privința eficienței impozitării sau eficienței economice. Pentru că aici nu vorbim despre eficiență, nu vorbim despre acordarea unui drept uh, oamenilor. Și noi credem că schimbul automat ar trebui să fie norma. Și, uh, stimată doamnă, poate dumneavoastră v-ați născut înainte de revoluția informațională și de noua tehnologie, însă eu lucrez în acest domeniu de foarte mulți ani. Nu emit o judecată de valoare, ci pur și simplu vreau să subliniez că după ce că subliniez că gestionarea unor uh, volume foarte mari de informații nu este neapărat o problemă, pentru că se face automat. Și astfel putem să îi detectăm pe cei care fraudează sistemul. Și în fine, eu uh, nu prea sunt uh, de acord cu această acest conflict între comitologie și listă deschisă, nu am o părere finală deocamdată Însă, în ce privește listele, doamna, doamna Alvarez, cred că dacă uiți să pui ceva pe listă, deja crezi o portiță. Deci, uh, cred că avem același obiectiv comun și nu mai spun nimic. Asta a fost poziția verzilor. Mulțumesc, domnule Lambert. Domnul Streck. Bună ziua! Doamnă președinte, această discuție văd că s-a înflăcărat, sigur, în mod plăcut. Așa că îmi permit și eu să îmi folosesc limba maternă ca să pot să mă exprim în voie. Dați-mi voie să fac câteva comentarii. În primul rând, ducem aici o luptă împotriva fraudei fiscale, luptă importantă, pentru că nimeni nu poate să nege importanța combaterii evaziunii fiscale și a evaziunii. Sunt convins că doamna Luling are și o dreptate în ceea ce a spus, pentru că dacă ar fi să vorbim aici despre o luptă reală împotriva evaziunii fiscale, ar trebui să vorbim despre transparența sistemelor de impozitare. Și ar trebui ca ele să nu fie atât de complicate. Avem foarte multe exemple și cu cât de mai multe exemple, cu atât vedem că devine mai complicat. Și cu cât e mai complicat, cu atât sunt mai multe șanse de evaziune fiscală. În al doilea rând, nu sunt de acord cu noțiunea că recesiunea economică ar trebui să justifice orice fel de intervenție în economia statelor membre și în sistemul de administrare fiscală a statelor. Eu cred că legiuitorul ar trebui să fie mai precaut în acest sens. Și în al treilea lucru, sprijin vorbele doamnei Luling, dar că aș vrea să le reformulez. Anume, este vorba despre schimbul de informații. Dacă acest schimb devine obligatoriu în mod automat, s-ar ajunge cu siguranță la dispute între uh, autoritățile fiscale și uh, aceste dispute sunt nenecesare. Deci, noi propunem ca schimbul de informații să se facă la cerere și nu în mod automat. Iar în ultimul comentariu, în al patrulea, uh, de fapt, aș vrea să vă dau un exemplu. Nu ține de sarcina acestui acestei comisii, ci mai degrabă de Comisia pentru Comerț, însă cred că este un exemplu foarte bun pentru ilustrare. Gigantul uh, ceh de uh, utilități din domeniul uh, energiei electrice este prezent aici la Bruxelles și știu că experții au invadat pur și simplu biroul acestei companii de utilități pentru a lua uh, cu uh, jab, pentru a lua cu silea calculatoarele, hârtiile, toate evidențele și știu că același lucru s-a întâmplat și la Praga. Nu spun că a fost bine sau că a fost rău. Spun însă, sau mai degrabă adresez, o întrebare cu privire la prezența acestor experți străini, agenți străini. Uh, este un lucru bun să-i aducem în birourile altor uh, autorități? Ar putea fi un lucru periculos. Pentru că, iată, avem exemplu acestei companii de utilități care a câștigat o licitație pentru a construi o centrală nucleară, un caz de dimensiuni enorme. Deci nu cred că prezența agenților străini este justificată. Sau în orice caz, cred că ar trebui să definim reguli mult mai clare. Poate s-ar putea un expert local sau un expert străin care să decidă. Și apoi, și eu m-am născut înainte de revoluția tehnologiei informaționale, ca să știți. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Eu cred că ar trebui să aducem acest sistem de supraveghere în același ritm cu piața. Și sunt de acord cu raportorul, aș vrea însă să fim mai atenți cu privire la o serie de aspecte. Să luăm exemplul SWIFT. Dacă Parlamentul dorește să fie precaut în acest schimb de date financiare, date fiscale, și dacă vrem să respectăm dreptul la viața privată, dreptul la confidențialitate, în Uniunea Europeană, dar și în Statele Unite, în mod similar, atunci trebuie să ne apărăm uh, cetățenii noștri atunci când are loc un schimb de informații de la o țară la alta. Secretul bancar nu ține doar de schimbul de date. Trebuie să ne asigurăm că acest schimb de date nu înseamnă că, într-un fel sau altul, datele vor ajunge să fie publicate. Deci trebuie să fim foarte atenți aici. Și, de asemenea, cred că trebuie să analizăm toate detaliile, să vedem dacă s-au inclus toate garanțiile eu personal cred că în caz de îndoială, atunci, în caz de dubiu, poți să soliciți informații care să nu-ți fie negate. Dar un schimb automat de date, în orice caz, nu mi se pare cea mai bună idee. Doamna Jury este următoarea vorbitoare și apoi mă tem că ne-am epuizat timpul. Mulțumesc! Mai întâi de toate, aș dori să-i mulțumesc doamnei Alvarez, care a făcut o treabă excelentă. Cred că este foarte important ca impozitele să fie colectate și uh, s-a menționat deja faptul că situația financiară este uh, destul de tensionată în multe state membre. Sunt de acord cu concluziile doamnei raportor și uh, mai există un amendament pe care aș vrea să vi-l prezint, acea dublă limită despre care vorbea doamna raportor. N-am înțeles mai întâi de ce trebuie să existe o dublă limită. Dar din câte îmi dau seama, doamnă Alvarez, este vorba despre despre quantum și despre modul în care sunt colectate impozitele. Deci o dublă limită în acest domeniu de cooperare între administrațiile financiare din mai multe state. Dacă ar fi uh, impusă această limită, ar putea fi atinsă suveranitatea statelor membre. Dar, așa cum s-a prezentat până acum, mi se pare că este un amendament util și sper să aibă și susținerea Comisiei Europene. De asemenea, susțin amendamentele care cer ca acest schimb de informații automat să nu fie reglementat prin comitologie pentru că aici uh, aceste chestiuni sunt foarte importante, sunt chestiuni de fond ce nu pot fi uh, reglementate doar prin comitologie. Și apoi există o cooperare la nivel administrativ între vămi. Nu știu dacă ar trebui să extindem acest sistem, cum propuneți dumneavoastră, dar în mare sunt de acord cu propunerile pe care le-ați făcut. Vă mulțumesc pare că a fost o mică problemă cu interpretarea. Mai luăm un vorbitor. Äh, da. Nu voi vorbi foarte mult timp, dar pentru colegii care uh, se preocupă cu această problemă, oricare ar fi data noastră de naștere, oricare ar fi relația noastră cu tehnologia informației, trebuie să ne amintim că banii de impozite sunt foarte importanti, din impozite sunt foarte importanti pentru contribuabili. Și ar trebui să lucrăm în mod constructiv cu raportarea și să nu avem un punct de vedere uh, opus, pentru că trebuie să avem un punct de vedere uh, comun ca Parlament. Vă mulțumesc din partea Comisiei, domnul Marloponi. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva comentarii scurte. Cred că nu este domnul Covaci singur, ci întregul colegiu al comisarilor trebuie să accepte această propunere. Trebuie să prezentăm o strategie coordonată. Avem două puncte de discutat în legătură cu cooperarea administrativă. Mâine dimineață este vorba de o abordare coordonată din partea Comisiei. Dacă vorbim de specificitatea la nivel comunitar, pe piața internă, domnul Sterx a spus acest lucru foarte clar, de aceea, Comisia crede că trebuie să trecem dincolo de standardele naționale. CDE-ul este la un nivel internațional, nu este vorba de piața internă. Este vorba de nivel internațional, dar nu comunitar. Schimburile automatice de informații nu funcționează în ceea ce privește economiile. Aceste schimburi tehnice de informații funcționează perfect între statele membre, în asemenea punct, încât Luxemburgul, care aplică reținerea la sursă, schimbă două, transmite 2 milioane de fișiere pe an doar din declarații de venit voluntare. Deci, din punct de vedere tehnic, acest lucru funcționează foarte bine și trebuie să utilizăm noile tehnologii. Noile state membre trebuie să gestioneze acest flux de informații. Gestiunea de informații la cerere. Este adevărat că condițiile puse pentru schimbul de informații este uh, în asemenea este de asemenea natură încât este foarte dificil să se facă schimb de informații la cerere. De aceea trebuie să transmitem aceste informații dacă există, dacă ele există și administrația statului fiscal uh, primitor poate să colecteze aceste informații. În legătură cu alte măsuri, cum ar fi prezența funcționarilor, acest lucru există deja în domeniul TVA-ului, nu văd de ce nu ar exista și în domeniul fiscalității directe. Dacă vorbim despre protecția datelor, acest element este foarte important și în ceea ce privește TVA-ul, am consultat supervizorul european responsabil pentru protecția datelor. Parlamentul a primit o copie a acestui aviz din partea supraveghetorului care spune că în ceea ce privește TVA-ul, acest lucru poate să fie transpus în domeniul fiscalității directe, în ceea ce privește TVA-ul și fiscalitatea directă, corespundem la criteriile de protecție a datelor. Bineînțeles, supervizorul a cerut Comisiei și Consiliului să introducă anumite precizări și să garanteze secretul absolut în ceea ce privește schimbul de informații. Statele membre sunt foarte atente la acest punct, până la punctul în care au exclus Comisia de la orice acces la aceste informații. Comisia gestionează pur și simplu schimburile electronice și nu are acces la aceste informații, bineînțeles. Există și alte puncte mai mici, însă aș spune că Comisia se bucură pe, este de acord cu acest raport și modificările propuse de doamna Alvarez. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Alvarez. Doriți să Muchas gracias, eh, queridos colegas. Quería decirle que primero que es mi primer informe. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Este primul meu raport. Nu mi-am dat seama că acest subiect se va bucura de atât de multă atenție din partea colegilor. Mă bucur de acest lucru. Salut participarea colegilor la această dezbatere. Mi se pare important și că sper că suntem cu toții de acord că nu subminăm suveranitatea statelor membre zice că trebuie să avem suficiente informații pentru a putea impozita aceste state nu vor primi informațiile pentru a putea impozita cetățenii, trebuie să știu ce activi- să știe ce activități au contribuabilii în alte state membre. Vorbim aici de Uniunea Europeană Nu putem să vorbim despre Singapore, despre Hong Kong și despre Iordania. Este vorba despre un grup de state care sunt printre cele mai dezvoltate din lume, care încearcă să examineze un set de reguli de impozitare, de administrare a acestor impozite. Domnul Strec a făcut un comentariu, nu știu dacă i-am pronunțat numele corect, a spus că, cu toate că este vorba de o situație dificilă, nu ar trebui să avem și mai mult intervenționism. Nu sunt de acord cu acest lucru. Cred că în această directivă ar fi bine să utilizăm să facem multe această situație dificilă, pentru că în aceste momente nu trebuie să avem o toleranță zero pentru evaziunea fiscală. Pentru că banii acum trebuie să fie cheltuiți pe servicii publice. și nu cred că este vorba de o intervenție de stat aici care să fie nejustificată. Dacă examinăm abordarea globală și domeniul de aplicare al acestei directive, a existat o critică a procedurii de comitologie. În mod clar, dacă există o listă, se pot omite anumite puncte de pe lista respectivă, trebuie să ne gândim mai mult la acest punct. S-a spus deja că această directivă nu va fi în beneficiul nimănui. Nu cred că este adevărat, dar va fi în beneficiul, tut, beneficiul tuturor contribuabililor care își plătesc impozitele, pentru că dacă statele membre primesc informații de la uh, contribuabilii cinstiți, acest lucru nu va reprezenta un, o, o condamnare a lor. Uh, Astfel, cei care practică evaziunea fiscală nu vor putea să se mai ascundă. Mulțumesc tuturor celor care susțin acest raport, care susțin pragul pe care l-am propus. Noi încercăm să reducem birocrația și doamnei Luling I-aș spune că nu va fi o procedură costisitoare pentru că informa- schimbul de informații este ieftin și va fi o inițiativă benefică pentru toți cetățenii pentru că vom încerca să ne asigurăm că cei care nu își plătesc impozitele și le vor plăti. Vă mulțumesc. Raportorul pentru următorul raport ne-a spus că nu va vorbi foarte mult timp, de aceea am lăsat uh, mai mult timp pentru raportul actual. Trecem la asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte măsuri. Domnul Stolojan. Într-adevăr, voi fi foarte scurt. Aș vrea să spun că acest proiect de directivă care urmărește să crească eficiența recuperărilor uh, debitelor din uh, impozite și alte contribuții obligatorii este necesar. Eficiența în prezent este foarte scăzută. Când am avut schimbul de vederi, primul schimb de vedere asupra acestui proiect de directivă, am arătat că unul din punctele în dispută, care s-a amintit i aici la raportul precedent, este prezența, admiterii, admiterea prezenței uh, oficiali reprezentanților autorităților fiscale dintr-un stat membru să acționeze pentru recuperarea debitelor în autoritățile fiscale dintr-un alt stat membru. Dar în acest proiect de directivă este prevăzută ca această posibilitate să se înfăptuiască numai cu acordul celor două părți. Dacă ele cad de acord și în ce condiții cad de acord ca un reprezentant al autorității fiscale dintr-un alt stat membru să fie prezent în autoritatea fiscală dintr-un alt stat membru. Deci eh, rămâne la latitudinea celor păr două părți de a accepta sau nu o asemenea prezentă și, prezență și în ce condiții doamnă preedintă ă, doresc să vă spun doar că am prevăzut un amendament care să clarifice că atunci când se anexează documentele care constituie titlul executoriu pentru recuperarea unor debite acestea să poată fi prezentate i în forma unei copii legalizate. Mulțumesc. Um, Mulțumim, domnule Stolojan. Comentarii de la raportorii din umbră. Domnul Wangog. Okay. Oui, comme je suis rapporteur Așadar, sunt raportor din umbră pentru grupul socialiștilor și democraților. Am câteva comentarii de făcute. Eh, domnule raportor, stimați colegi, așa cum am eh, spus și la primul schimb de opinii, cred că raportorul a subliniat în eh, munca sa principalele slăbiciuni ale textului propus de comisie. Socialiștii și democrații și eu însumi suntem totuși un pic dezamăgiți de scurtimea raportului care ne este prezentat și de aceea dorim să facem câteva amendamente, în special începește problema termenelor limită, a pragurilor și, în fine, a obligațiilor care le rămân statelor începește cooperarea, schimbul de informații, oricât nu i-ar plăcea doamnei Luling. Uh, nu mă îndoiesc că vom reuși să obținem niște compromisuri puternice pe aceste amendamente și că vom uh, ajuta să crească capacitatea statelor membre de a uh, obține venituri la buget și de a determina cetățenii să își respecte obligațiile fiscale. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Um, is there anybody from the... Președintele, mulțumesc. Este un reprezentant al grupului ALDE care dorește să ia cuvântul? Ashley Fox? Ashley Fox. Nu? Mr. Jürgen Klut? Domnul Jürgen Klut? Nu? În regulă. Yes, uh, Ms. Giori. Bine, atunci doamna Giori. Tulajdonképpen uh, én egyetértek az előterjesztéssel, és egy dolog. Mulțumesc foarte mult. În general, sunt de acord cu această propunere. Vreau doar să fac un comentariu și de asemenea vreau să spun că voi face și un amendament pe acest uh, punct pe care vreau să-l invoc. Uh, cred că ar fi necesar să avem un studiu în ce privește uh, regulile de implementare a legislației fiscale. Cred că ar fi necesar să vedem ce posibilități există în cele 27 de state membre pe probleme legate de înregistrarea proprietăților, ce baze de date există în fiecare stat și ce posibilități de impunere uh, există și ce termene limită, ce deadline-uri există în fiecare stat. Deci dacă am avea astfel de comparație a situației din fiecare stat membru, atunci lucrurile ar fi foarte utile pentru fiecare stat membru, pentru că el ar putea să facă un schimb de bune practici și ar putea să vadă care sunt uh, metodele care funcționează cel mai bine în unele state membre și care sunt cele care funcționează mai puțin bine. Și asta mi s-ar părea foarte util. Președintele, dorește Comisia, reprezentantul Comisiei să ia cuvântul? Nu, doamnă președinte, în acest stadiu nu. Dorim doar să dăm o informație în legătură cu contribuțiile la sistemul de securitate socială. Această referință a fost retrasă din propunere în cadrul discuțiilor cu Consiliul, pentru că atunci când prezentasem propunerea de reglementare, eh, propunerea care fusese prezentată de colegul nostru de la Employment nu fusese adoptată, ea a fost adoptată, se va aplica de la 1 mai 2010 și atunci ar fi existat o suprapunere între această directivă și regulamentul care a fost adoptat. Și din acest motiv, nu se mai pune problema la ora actuală, deci această referință a fost retrasă din proiect și pentru restul nu am comentarii. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, vă mulțumesc. Raportorul atunci. Președinte, mulțumesc pentru sugestii și sigur că există un termen pentru amendamente 10 decembrie. Domnul Barbaros. 10 decembrie. Mulțumesc. Okay, Președintele, uh, în regulă, asta înseamnă că am încheiat cu 10 minute mai devreme raportorul uh, pentru următorul uh, raport, administratorul fondurilor de investiții alternative nu a ajuns încă. Vom lua o scurtă pauză până ajunge domnul Jean Pongozes. Okay, can everybody start to sit down, please? V-aș ruga să vă așezați cu toții ca să putem începe. Thank you. If we, if we calm our... Mulțumesc. Cred că ar fi momentul să ne liniștim și să ne pregătim pentru un alt raport uh, minunat. Bun, deci ă, toată lumea să se așeze. Așa. Urmează punctul 7 de pe ordinea de zi, anume directiva referitoare la administratorii fondurilor de investiții alternative. Avem un proiect de raport și am să dau cuvântul raportorului, domnului Jean-Paul Gozes, ca să își prezinte raportul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, se pare că acest raport a fost foarte așteptat și, în orice caz, foarte mulți au venit la mine să-mi explice că directiva este bună, dar dacă nu conține mare lucru, ar fi și mai bine. Nu vreau să le dau dreptate și uh, să fac cum spun ei, ci propunerea mea este să păstrăm directiva, să-i păstrăm sfera de aplicabilitate și în anumite privințe chiar să o întărim. Și după cum am spus-o deja, acest raport constituie doar un document de lucru. Nu este un document finalizat, nu este perfect nici în formă, nici în fond. Și uh, documentul lasă loc unei discuții largi în noi, între noi. Nu vreau să intru prea mult în detalii, pentru că ar fi bine să dezbatem punctele esențiale care ar trebui cuprinse în directivă. Și odată ce vom cădea de acord asupra acestor uh, puncte esențiale și modificărilor, abia apoi putem intra în detalii. Așadar, uh, deci, uh, stimați colegi, vă las câmp liber ca să propuneți amendamente pe care le vom discuta apoi și care ne vor permite să controlăm mai bine această propunere de directivă înainte de a merge la negocieri cu Consiliul. Care sunt elementele esențiale? Mai întâi, sfera de aplicabilitate rămâne așa cum a fost prevăzută, adică include totul cu excepția celor reglementate de directiva USCIT. Adică există câteva excepții și de asemenea am suprimat acel prag. De ce? Pentru că cred că toată lumea știe că atunci când există un prag este și efectul pragului, adică creativitatea juriștilor și a finanțiștilor uh, găsește întotdeauna mijlocul de a evita regulamentul de a evita reglementarea sau de o eluda. De asta propun să eliminăm la acel prag și, în schimb, să reafirmăm principiul proporționalității astfel încât micile societăți de gestiune să nu fie copleșită de, copleșită de prea multe formalități. Apoi, m-am referit la problema țărilor terțe. Încep cu aceasta pentru că mi se pare o chestiune importantă. Ce se întâmplă cu fondurile care acționează în afara Uniunii Europene sau care sunt administrate din afara Uniunii. Din nou, nu intru în detalii, ci vă spun doar că ideea de bază este una simplă. Anume, că Europa nu trebuie să fie o fortăreață și să nege, să ignore ce se întâmplă în jurul ei. Dar, de asemenea, nici nu trebuie să fie o strecurătoare. Pentru că nu vrem ca regulamentele care există să nu poată să nu fie eficace. Nu vrem să deschidem porțile Europei unor gestionari și unor fonduri care să acționeze în afara câmpului reglementat. De aceea propun ca pașaportul european să fie rezervat la uh, cei care acționează în domeniul bancar, la cei care acționează în țări ale Uniunii Europene și pentru restul să existe perioade de tranziție mai ales pentru plasamentele private. Mă pronunț pentru perioada de tranziție pentru că, desigur, idealul ar fi să avem, să existe o reglementare armonizată și în acest domeniu, dar mă tem că în stadiul de față ideea de armonizare și de recunoaștere, de echivalare este puțin cam irealistă, nerealistă și că ar fi greu să o punem în aplicare imediat. De aceea vă propun să menținem plasamentele private, deschizând, sigur, și uh, posibilitatea unei mai bune reglementări europene pe viitor. O altă problemă, depozitarul. Responsabilitatea depozitarului. Cred că există tot mai puțini candidați la această meserie pentru că pare șocant, dar meseria aduce un profit mai mic și o responsabilitate mai mare. Deci, problema depozitarului trebuie rezolvată astfel. Responsabilitățile să fie mai clar definite și să, să, să fie supus unor controle care să-i justifice responsabilitatea. Nu cred că putem afirma acest principiu al responsabilității și să spunem că depozitarul este singurul solvabil ca fiind reprezentant al societății de credit. Efectul de leverage Cred că este de asemenea o problemă importantă. Acest efect uh, al datoriei bancare nu există decât în domeniul bancar și aici din nou avem nevoie de o reglementare mai bună. Însă nu cred că există nici o soluție magică care să ne permite să alegem o cifră ideală. Atunci când uh, situația devine periculoasă, oricum uh, orice intervenție ar veni mult prea târziu. Deci eu propun ca supraveghetorul și eu uh, susțin noua arhitectură a supravegherii europene, noua arhitectură care este în curs de elaborare. Deci eu cred că acest efect ar trebui să fie strict controlat de autoritatea de supraveghere, în două stadii. Mai întâi, în momentul în care administratorul de fonduri transmite informațiile către autoritatea de reglementare, ei, în acel moment el ar trebui să spună care este politica pe care urmează el în raport cu datoria bancară. Și autoritatea să estimeze apoi dacă politica sa este una riscantă sau nu. Și în a doua etapă, autoritatea de supraveghere ar trebui să poată verifica dacă politica administratorului este într-adevăr respectată sau nu. Dacă nu, atunci autoritatea de supraveghere va trebui să îl avertizeze pe administrator. Iar dacă situația este cu deosebire de gravă, trebuie să-i poată informa pe investitori cu privire la risc. Iar în cazuri excepționale, cu deosebire, deosebit de grave, atunci și uh, comisia ar trebui să poată interveni în mod autoritar pentru a limita datoria bancară. În ce îl privește pe evaluator, comisia vorbea despre un evaluator independent. Eu cred că, în realitate, practica ne arată că cei care sunt capabili de a face această meserie sunt puțini iar eu propun să suprimăm referința făcută la independență. Se poate, uh, sigur, putem opta pentru un evaluator independent, dar el poate fi același cu depozitarul. În, sigur, um, aplicând măsuri care ar permite evitarea oricărui conflict de interese. Iar în ce privește retribuțiile acordate directorilor, eu propun să rămânem la regulile care sunt adoptate deocamdată pentru instituțiile de credit. Adică aceste remunerații să fie posibile atunci când sunt și potrivite și când nu duc la un risc sistemic. În ce privește acel private equity, cred că directiva nu ne oferă prevederi suficiente și cred că ar trebui să ținem cont de specificitatea acestui private equity, acestui tip de capital, pentru a limita formalismul atunci când nu e nevoie de el sau când nu există un risc întemeiat. Pentru că acest tip de capital reprezintă un angajament durabil care nu trebuie evaluat anual, ci este mai degrabă pretabil unei alte evaluări, profitul pe care îl scoate investitorul, de exemplu, sau uh, impactul benefic asupra pieței ar fi un criteriu bun. Deci cred că ar trebui să limităm formalitățile aici la strict necesar. Am spus deja ce părere am despre supraveghere. Acum, puterile statelor membre cred că trebuie reglementate conform noi arhitecturi, E vorba de puterile statului de origine și statului gazdă, limitându-ne la acel pașaport european. În ce privește interacțiunea cu celelalte texte comunitare, cu celelalte directive, MIFID, UCIT și CRD, am încercat să țin cont de ele și de fiecare dată am reluat uh, formularea și termenii din aceste, dire aceste directive când era vorba despre aceleași noțiuni, ca să evită uh, problemele de interpretare. Știu că juriștii sunt totdeauna pe fază să găsească um, motivele pentru care legiuitorul a utilizat uh, cuvântul X într-un anumit text și cuvântul Y într-un alt text când era vorba despre același lucru. Deci, ca să nu creăm uh, insecuritate juridică, am, fol- am folosit aceleași uh, formulări. Cred că am să închei aici, spunându-vă un ultim lucru, înainte de a da ocazia colegilor să reacționeze. Am constatat că propunerile făcute în legătură cu depozitarul, cele pe care le-am făcut eu, sunt mult mai uh, sporite, mult mai puternice față de cele pe care uh, le avem la comisie, Comisia pentru Valori Mobiliare atunci când Comisia a venit cu propunerile ei, era înainte de criză. Acum că am trecut prin criză, putem să tragem învățăminte și vă propun ca, în ce privește pe depozitari, dispozițiile directivei să fie extinse conform directivei OPCVM. Și ca să închei, am văzut un comentariu într-un articol de presă francez și știu că francezii fac mult zgomot pentru nimic. Nu știu dacă e într-adevăr doar un nimic în această propunere de directivă. Dar în orice caz, cred că ar trebui să fim suficient de pragmatici ca să ținem cont de aspectele economice ale acestei industrii. Nu trebuie să favorizăm speculația, ci trebuie să o combatem. De fiecare dată când această, aceste activități financiare au o utilitate economică pentru noi, nu trebuie să le împiedicăm, să le punem obstacole, ci să favorizăm concurența și să fim desigur vigilenți în același timp. Criza încă nu a trecut, deși băncile acum sunt mai sănătoase pentru că distribuie multe dividende decât anii trecuți, să știți că nu am trecut hopul pentru că evenimentele Dubai ne arată că nimic nu este sigur și că trebuie să uh, impunem o reglementare severă. Și mă gândesc și la holdinguri și la uh, trusturile de investiții din Marea Britanie și din Germania care s-au prăbușit. Deci, cred că avem nevoie de condiții mai severe și mai precise pentru a ști cum se încadrează aceste instituții, aceste uh, organisme în directivă. În orice caz, închei aici spunând că aceste meserii, aceste activități financiare nu ar trebui să scape de sub uh, lupa legiuitorului și că trebuie să le controlăm mai bine pe viitor. Uh, thank you very much. Um, we've had an, uh, we've had an exciting time trying to uh, Uh, keep up with all the hands going up, so just in case I've missed anybody. Mulțumesc foarte mult, uh, a fost foarte interesant și uh, voi începe acum cu raportorii din umbră și cu domnul Bullman care ține locul domnului Goebbels și după raportorii din umbră va fi doamna Lulig, Hans-Peter Martin, Catherine Styler, Car Hagland, doamna Iazlovieska, Peter Skinner și o serie întreagă de alți vorbitori. Mai era cineva? Ah, și Darlene. Și Arlene dorește să ia cuvântul. Da, am, ar, am pierdut pe cineva de pe listă? Anybody else? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Pullman. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, sunt foarte multe cereri de luarea cuvântului uh, și e normal pentru că oamenii sunt foarte interesați despre acest subiect. Vreau să-i mulțumesc lui Jean-Paul pentru raportul prezentat. Eu îl uh, reprezint pe Robert Goebbels, care este raportor din umbră pentru socialiști și democrați, care a monitorizat îndeaproape acest raport Săptămâna aceasta el participă la uh, adunarea parlamentară UE-ACP și este raportor acolo, de aceea îi țin locul. Există uh, lucruri foarte bune în acest raport și cred că Jean-Paul uh, merge mai departe decât uh, ce a reușit să facă președinția suedeză și a face propuneri mai bune decât aceasta, mai ales uh, în uh, acele zone ale raportului care se referă la noua autoritate europeană de supervizare și la nevoia de a crea punți între diversele segmente de, legisla- de, uh, de legislație. Uh, același lucru și despre propunerea foarte bună de a renunța la praguri. E foarte corect că acel pașaport european care va fi emis să nu fie dat uh, managerilor care nu uh, sunt uh, uh, nu și-au stabilit uh, centrul de activitate în Uniunea Europeană. Și sunt de acord că evaluatorii n-ar trebui să fie doar independenți, dar uh, Asset-urile fondurilor ar trebui, activele fondurilor ar trebui să fie evaluate independent de manager și așa cum a spus și Jean-Paul, uh, ar trebui uh, luată în calcul și o schemă de compensare iar asta ar trebui să includă și profiturile care ar trebui să fie și ele incluse în acest uh, raport. Nu ar trebui să fie tratate uh, separat. Sunt lucruri, uh, sunt puncte pe care însă nu suntem de acord, sunt puncte unde noi vrem să mergem mai uh, departe, vrem reguli mai uh, cuprinzătoare, de exemplu în problema garanțiilor managerii n-ar trebui să poată decide să poate decide ei unde se stabilesc limitele acestor garanții. Cred că noi ar trebui să facem acest lucru. Grupul nostru va face un amendament pe această chestiune și își va exprima astfel uh, poziția. Am dorit o interzicere a vânzărilor de tip short, care creează foarte multe pagube și de asemenea vom, uh, am dorit să avem reguli privi, cu privire la voturile absenților, acționarilor absenți. Toate aceste lucruri trebuie reglementată pentru că reprezintă factor de risc major. Devalizarea, resurs, devalizarea activelor, de exemplu, este unul dintre aceste riscuri, dacă nu reglementăm corect problema. De asemenea, credem că se pot face mult mai multe în ce privește transparența, cerințele de declarare a intereselor informații care afectează companiile implicate și de asemenea și angajații acelor companii. Și până la urmă, ceea ce dorim să obținem este o definiție foarte clară a cerințelor minime de capital pe care vor trebui să le respecte aceste fonduri. Criza, dragi colegi, ne-a adus într-o situație în care avem în cele din urmă un proiect de lege uh, prin care facem ceea ce Parlamentul European ar trebui să facă. Vreau să subliniez că nu dorim să avem uh, produse riscante și jucători riscanți și mă refer și la marketingul pasiv și la cel activ și Jean-Paul a menționat acest lucru. Uh, îl susținem pe raportor, dar, sigur, cum spuneam, avem și propriile noastre idei pe care am vrea să le introducem în acest raport. Mulțumesc, Wolf Klintz. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mai întâi, aș vrea să-i uh, mulțumesc uh, lui Jean-Paul Gozes și să îi exprim aprecierea față de munca depusă. El a încercat să îmbunătățească proiectul uh, Comisiei cu peste 100 de, aproape 100 de amendamente, aș vrea să mă refer la problema uh, companiilor care sunt afectate de, direct de această directivă. Și am aici anumite rezerve. Uh, sigur, uh, înțeleg că ținta noastră sunt fondurile speculative și fondurile de investiții private și începește fondurile autoadministrate, care, de exemplu, sunt listate în Marea Britanie sau uh, uh, fondurile de investiții speciale din Suedia sau din Germania, niciunul dintre aceste tipuri de fonduri nu prezintă un, un risc de sistem și sunt deja supervizate corespunzător de deci ce ar trebui scoase din area de aplicare. Asta în legătură cu cu area de aplicare a directivei. Primul comentariu așadar. De asemenea, sunt de acord cu ce a spus Udo Bolman. Jean-Paul a sugerat câteva abordări de bun simț aici, dar am câteva comentarii suplimentare. În primul rând, ar trebui să abandonăm complet uh, pragurile, fie că e vorba de 100 de milioane sau de 500 de milioane, pentru că sunt niște cifre scoase din burtă. Urci, orice cifră e la fel de puțin sau de puțin valabilă ca alta. Deci putem să scăpăm de ele. Însă cred că va trebui să muncim uh, foarte mult dacă vrem să atingem uh, conceptul de proporționalitate și cred că merită să facem eforturi în direcția aceasta. Ce privește țările terțe, aici într-adevăr avem o problemă, pentru că din punctul meu de vedere n-ar trebui să izolăm Europa de restul lumii, să o transformăm în niciun caz într-un fel de închisoare. Trebuie să găsim soluția potrivită. Eu personal cred că pașaportul european ar trebui să fie dat numai, numai unui manager de fond care este stabilit în Europa, care și, de, care și are sediu central în Europa și fondul trebuie să fie cu sediu central în Europa. Sunt de acord. Dar, pe de altă parte, Cred că ar trebui să păstrăm deschisă oportunitatea ca investitorii europeni să investească și în afara Uniunii Europene. Și aici am o problemă, Jean-Paul, pentru că tu ai spus că asta e în regulă pe baza uh, schemelor de investiții private, care sunt 27 diferite de la țară la țară, în regulă, cu condiția ca fiecare dintre aceste 27 de țări membre să aibă un acord cu statul în care fondul respectiv uh, este domiciliat. Deci trebuie să fie un acord de schimb de informații și așa mai departe. O chestiune extrem de complexă și asta înseamnă că până la urmă Statele Unite sau insulele Cayman sau mai știu ce altă țară vor trebui să ofere informații, să pună la dispoziție informații uh, la 27 de autorități diferite. Nu știu dacă asta va funcționa. Am unele dubii. În ce privește depozitarii, a spus Jean-Paul pe bună dreptate că această chestiune trebuie să fie clarificată și cu privire la fondurile de investiții obișnuite. Eu cred că ar trebui să așteptăm propunerea Comisiei, propunerea care este acum în uh, este pe cale de a fi formulată și să încercăm să obținem un rezultat logic. Cerințele pentru o bancă depozitară care lucrează cu un fond de investiții alternative n-ar trebui să fie mai stricte decât cele care există pentru uh, alte tipuri de investiții. Unii nu pot fi mai egali decât alții. Cred că ar fi totuși mai logic să avem uh, niște reglementări mai stricte decât aici uh, în cadrul IELTS. În ce privește evaluatorii, Cred că e corect uh, ca fiecare să poate decide dacă vrea sau nu unul independent. Aici n-am, mi se pare neregulă. Deși, de fapt, nu sunt în favoarea unei astfel de idei de evaluator independent, pentru că, pentru că se ajunge ca în cazul agențiilor de credit, uh, la o situație de quasi-monopol, costuri adiționale. De ce am unele dubii aici? Și acum ajungem la punctul cel mai important. Dacă ar fi să introducem astfel de directivă, ce am realizat cu ea? Trebuie să exprimăm foarte clar faptul că atunci când promovăm o astfel de uh, reglement, o astfel de directivă, un astfel de act legislativ, uh, vrem să facem niște schimbări majore, nu niște îmbunătățiri aici colo. și toate companiile uh, de fonduri de investiții private, hedge fundurile și mai departe, uh, să nu continue să, să nu-și continue activitatea așa cum a făcut-o și până acum. Deci nu putem schimba lucrurile decât în momentul în care începem să folosim anumite pârghii financiare. Și cred că trebuie să avem o viziune foarte clară în ce privește cerințele de capital Uh, nu știu, 100 de mii, 300 de mii, sau se poate mobiliza 100 de milioane, cum a spus președinția suedeză. Până la urmă, poate suma asta nu e decât o picătură într-un ocean. Eu spun așa, dacă ai un uh, hedge fund, un fond de investiții speculative care e parte dintr-o bancă, atunci acesta ar trebui să aibă aceeași uh, capitalizare ca și o bancă. Dacă e finanțat de o bancă, atunci finanțarea care vine de la această bancă trebuie să acopere în mod corespunzător uh, riscul uh, uh ratei uh, rambursării. De exemplu, aici, uh, în legătură cu în fine, trebuie să uh, vedem cum putem limita nivelul de Uh, de leverage. Nu știu, Jean-Paul, cred că, nu cred că tu să acest uh, lucru la atitudinea bancherilor. Uh, Jean-Paul, cred că ești prea idealist aici. Managerii de astfel de fonduri sunt obișnuiți să meargă până în pânzele albe, să apese accelerația până la capăt și cred că trebuie să ne asigurăm că avem reguli generale care se aplică la toată lumea și că există și o uh, divizare corespunzătoare a uh, proprietății. Încă două comentarii și din nou trebuie să spun că sunt de acord cu Udo. Acolo uh, unde apar cazuri de vânzări short clare și nerușinate, acestea trebuie interzise. Astfel de situații sunt absolut dezgustătoare. Nu putem permite nimănui să se angajeze în acest tip de practici, expunând piața la astfel de pericole. Nu înțeleg, este ca și cum ai juca la ruleta rusească și sunt uh, majoritatea investitorilor, investitori normali, nu sunt implicați în așa ceva și văd dintr-o dată cum uh, acțiunile care au investit uh, își pierd din valoare. Deci în unele situații să, să se poate face short selling, dar nu pentru cu scopul acesta speculativ de a distruge o acțiune și de a destabiliza piața. Apoi, în legătură cu punctul 13. Trebuie să ne asigurăm că această reglementare uh, care se află oarecum sub presiunea uh, timpului să nu se uh, contrazică cu celelalte reglementări și sunt absolut de acord cu această chestiune. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, Saed Kamal. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc și raportorului. Aș începe prin a spune că um, îl salut pe domnul Jalpon Gozes pentru munca sa, a fost foarte deschis, este un om onorabil, ne ascultă și ascultă, spune că scrie și va scrie. Sper că va spune și că ne va accepta câteva din amendamente. Recunoaște că există o lume în afara Uniunii Europene, ceea ce este foarte important. Când am citit prima dată această um, propunere a Comisiei, mi se părea că nu, nu se recunoaște că există o lume în afara Uniunii Europene, uh, și că există um, unele practici deja existente. Abordarea noastră la uh, conservatorii și reformiștii europeni a fost să vedem cum uh, pensiile afectează inovarea și cum putem evita riscurile inutile. Însă trebuie, vrem să ne asigurăm și că avem un cadru care introduce o siguranță pentru operatori. În primul rând, vreau să spun că salut câteva propuneri ale lui Jean-Paul, uh, că vorbește despre un program național de plasamente. Împărtășesc Uh, preocuparea că va fi un program prea complicat. Poate raportorii și raportorii din umbră vor putea discuta acest lucru. Haideți să ne asigurăm că atunci când discutăm despre plasamentele private, acest lucru va avea sens. Este important pentru investitorii din Uniunea Europeană care vor să investească în continuare în fondurile comunitare și în fondurile de pensii este important însă și pentru fondurile angajate în proiecte de dezvoltare în afara Uniunii Europene. Nu vrem să eliminăm investitorii europeni. Vreau să salut și încercarea de coerență a acestei directive pentru a fi uh, pentru a corespunde cu celelalte directive și cu cele care vor urma. Uh, de asemenea, evaluarea și devaluarea în legătură cu ceea ce este important și ce nu. Mă întreb dacă pot însă să intru în câteva dintre preocupările mele. Cred că am spus deja, însă atunci când privim problema dezvoltării, trebuie să ne asigurăm că acele fonduri din afara Uniunii Europene, în care investesc investitorii comunitari, trebuie să continue să fie accesibile de un investitori europeni. Trebuie să încurajăm și investițiile și uh, investițiile în multe state în curs de dezvoltare sunt din partea fondurilor. De asemenea, sunt admirator al insulelor Cayman, pentru că este un exemplu unic în regiunea respectivă, prin care au încercat să iasă din uh, sărăcie, ne folosind uh, agricultura, serviciile și serviciile. Uh, au trecut direct la servicii financiare. Dacă aceste fonduri vor fi în continuare bazate în insulele Cayman, trebuie să avem inform- să dăm posibilitatea autorităților să ne uh, împărtășească informații. Să trebuie să ne asigurăm de certitudinea care există pentru a cunoaște standardele la care se vor supune aceste fonduri, dacă trebuie să continuăm să permitem fondurilor europene. Uh, de asemenea, depozitarii și protecția investitorilor. Trebuie să învățăm din greșelile din trecut. Nu are rost să avem un regulament care să nu țină cont de istorie. Un lucru care nu apare aici, știu că socialiștii într-un fel, au susținut această problemă a riscului. Trebuie să examinăm eșecul unora dintre, dintre aceste entități. De exemplu, Lehman Brothers. Pentru că Lehman Brothers au folosit depozitari intergrup și dacă vrem să fim coerenți, trebuie să ne hotărâm dacă continuăm să permitem grupurilor bancare să uh, își folosească depozitarii intergrup proprii. Uh, nu am un răspuns aici, însă ex- există una dintre problemele care mă preocupă. Există încă investitori care își așteaptă banii și se spune că vor aștepta 10 ani. Trebuie să uh, găsim un răspuns la această problemă. În tot, oricum, mulțumesc pentru munca depusă, Jean-Paul, și aștept să co- colaborăm în continuare. Mulțumesc, Pascal Cava. Mulțumesc, mă alătur și eu felicitărilor colegilor mei pentru Jean-Paul Gozes, care uh, a efectuat o muncă importantă, interesantă și foarte deschisă cu uh, toți raportorii din umbră. Intervenția mea uh, se va opune celei a colegului meu conservator britanic. Nu am auzit deja până acum că fondurile speculative sunt un instrument de luptă împotriva uh, sărăciei din lume. Uh, aș uh, uh, nota trei, puncte pozitive. Există trei evoluții. În primul rând, după cum spunea Wolf Klintz, că putem avea o abordare integrată, fără prag, cu principiul proporționalității. Al doilea element se referă la remunerații. Acesta se potrivește logic cu calendarul comisiei. Mi se pare destul de coerent să integrăm și acest aspect în text. Al treilea lucru este ESMA ca element cheie al reglementării fondurilor speculative, lucru care nu se putea face în versiunea inițială a comisiei. Acestea fiind spuse, avem un anumit număr de dezacorduri cu raportul și punctul de echilibru al raportului. În primul rând, interpretăm raportul destul de diferit de față de domnul Clintz, care spune că am împiedica investitorii europeni să investească în fonduri care au Uh, sediul în altă parte și apare ideea de Europa, fortăreață sau închisoare. Noi avem impresia că acest raport deschide porțile posibilităților investitorilor europeni să își plaseze fondurile în uh, banii în fonduri din afara Uniunii Europene și uh, fac referire la moțiunea 125, la articolul 35a, Uh, care prevede posibilitatea de investiție în fondurile alternative din afara Uniunii Europeană cu respectarea acordurilor standard internaționale, standarde prudențiale, presupun. Sunt pregătit să mi se spună că mă înșel, dar singura condiție este respectarea standardelor IOSCO Adică, în legătură cu care nu există niciun fel de acorduri. Există un acord pe hârtie, însă există un dezacord în legătură cu felul în care se controlează aplicarea acestor standarde. Sunt niște standarde de hârtie și neaplicate în realitate. Autoritatea de supraveghere din insulele Cayman poate să semneze acest lucru, însă nu verifică nimeni. Suntem puțin mai puțin exigenți decât uh, poziția inițială a Comisiei. Comisia cerea cel puțin semnarea unui acord de cooperare fiscală pe baza standardelor OCDE, care nu sunt doar standarde prudențiale IOSCO, care sunt minimaliste și nu sunt aplicate oricum, ci uh, standardele ci alte standarde. Și mi se pare destul de paradoxal că trecem la avansăm în schimburile automatice de informații în interiorul Uniunii Europene, însă nu le luăm în considerare când discutăm cu restul lumii. Un al doilea element, care mi se pare că nu merge în sensul cel bun, este sensul levierului. În poziția inițială a comisiei, comisia avea posibilitatea de a controla pârghiile și să meargă la uh, spre constrângeri uh, adiționale. Dacă nu cumva am interpretat greșit textul, uh, acest control permanent dispare în varianta noastră se menționează un schimb de informații între gestionar și ESMA și ESMA poate ulterior să determine dacă acest, uh, această pârghie este prea, prea uh, acest efect de levier este prea mare și atunci poate să nu facă nimic. Se pare însă că există un consens între experți care spun că nu trebuie să acționăm doar în circunstanțe ex- excepționale pentru a uh, lupta împotriva crizei, trebuie să acționăm înainte pentru a preveni criza. Există posibilitatea ca ESMA sau altă autoritate să controleze această pârghie, însă poate mi se, pare, mi se pare că logica s-a schimbat uh, în acest raport. Trebuie să ne apropiem de ceva care să fie mai conform cu propunerea inițială a Comisiei, nu uh, Eh, întotdeauna grupul verzilor apără propunerea inițială a Comisiei. Al treilea punct important, după părerea noastră, privește în special rolul ESMA. Este ceva care trebuie să fie gândit ca o legătură cu pachetul de directive pentru supraveghere, însă ni se pare astăzi că dacă creăm un pașaport european, pe europeană, mi se pare logic să avem un acord european și o singură agenție care să-și dea acordul pentru acest pașaport european și ESMA ni se pare o agenție oportună pentru a evita concurența de reglementare între diversele autorități de supraveghere națională. Ultimul punct ține de echilibrul general și dinamica acestui text. Atâta cât înțelegem noi acest text, vrem să creăm piețe o piață cu un pașaport european limitat la fondurile gestionate sau cu sediul în Uniunea Europeană și după aceea restul, regimurile de plasament național și posibilitatea pentru statele terțe de a comercializa fără constrângeri fondurile care au sediul în state terțe. Singura întrebare este în legătură cu fluxurile financiare, dacă acestea se vor îndrepta spre piețele mai de calitate, cu posibilitatea de reglementare și de protejare a piețelor, sau dacă aceste fonduri se vor îndrepta spre regimurile de plasament privat și fondurile cu sediul în state terțe. Există aici un fel de miză. Nu ne opunem acestui pariu, Atâta timp cât în text există lucruri care ne fac să ne gândim că fondul are interesul să utilizeze dispozitivul pașaportului european pentru a proteja investitorii și pentru a proteja businessul din City. Uh, colegul meu, conservator britanic, poate, se poate alătura în această analiză. În momentul actual, uh, Textul nu incită industria fondurilor speculative să părăsească Uniunea Europeană. Aș tinde, în legătură cu acest standard dublu, să introduc în text instrumente care să protejeze atât business-ul cât și investitorii. Urmează Jorgen Klut, dacă dorește să ia cuvântul. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu aș vrea să încep prin a-i mulțumi lui Jean-Paul. Cred că a făcut o muncă intensă și um, a abordat textul în mod foarte riguros. Acest lucru merită apreciat. Acum, care este poziția stângii? Avem și noi câteva lucruri de spus și uh, nu pot să nu spun că suntem destul de sceptici cu privire la aceste fonduri. Chestiunile de principiu sunt clare, cred. Trebuie să ne asigurăm că în economie există fonduri disponibile suficiente, dar există o alternativă la aceste fonduri speculative. Pentru că noi credem că fondurile speculative au consecințe negative asupra pieței și economiei în general. Și să spun chiar de la început, știu că acesta nu este tema de, dez- tema de dezbatere astăzi și nici nu poate fi. Această directivă a fost depusă și cred că în acest raport putem să apreciem nivelul de reglementare cel puțin din perspectiva noastră a stângii, dacă nu putem uh, suprima această piață, măcar să o reglementăm cât mai mult posibil. Iar raportul lui Jean Paul merge în această direcție, într-adevăr. E un lucru binevenit. În ce privește valoarea prag, noi am dorit să examinăm mai îndeaproape această propunere și uh, în ce privește efectul de levier, datoria bancară, nu cred că trebuie să repetăm nimic. S-au spus destule. Dar cred că putem susține o astfel de idee și cu siguranță vom depune amendamente în acest sens. Short selling-ul sau vânzarea descoperită nu ni se pare că este neapărat necesară. Am dorit ca și acest tip de vânzare să fie interzisă, însă dacă nu se poate și uh, nu se poate, atunci ne resemnăm. Ieri, la o ședință, discutam cu reprezentanții austrieci și uh, chiar despre această temă. Știu că și sindicatele ar dori să spună ceva, pentru că și ele sunt afectate de uh, aceste fonduri. Deci am dorit ca și ele să fie incluse, să existe un, un fel de scheme, un fel de aranjamente, astfel încât cei afectați de aceste fonduri să aibă și ei un cuvânt de spus. Cam atât, mă rezum aici, nu mai vreau să repet nimic. Mulțumesc foarte mult! Am avut o listă destul de lungă de vorbitori și uh, deoarece am ascultat părerea tuturor raporturilor din umbră și mai avem că oameni de auzit, o să vă rog să vă limitați cu toții la două minute ca să permitem și comisiei și raportorilor câteva remarci finale. Doamna Ford, mulțumesc, am cerut să fiu uh, succintă. Raportul este unul excelent, știu că a fost uh, un domeniu foarte complicat de abordat, însă ați relevat punctele importante. Am, uh, m-a interesat uh, impactul asupra economiei reale și asupra investițiilor în piețele emergente, care este impactul asupra fondurilor de pensii și dacă nu cumva sunt uh, frânate capitalurile de investiții care sunt atât de importante. S-a vorbit despre responsabilitatea depozitarului care ar putea să oprească investițiile pe piețele emergente. Ei, cred că ar trebui să revenim la acele uh, la directiva 79 care are prevederi bune. În ce privește fondurile de investiții, dacă vă amintiți întrebarea mea privind fondurile de pensii, dacă nu se poate folosi o alternativă, cât m-ar costa pe mine ca investitor să, investitor să îmi pun banii într-un astfel de fond? Ei, ca pensionar, probabil mi-ar lua 25% din toți banii. Mult. Deci mă bucur că acum ușurăm sarcina investitorilor europeni care să poată să continue să placeze bani în uh, fonduri alternative din afara Uniunii. Însă sunt îngrijorată cu privire la amendamentul 17 care nu reglementează suficient de clar regimul plasamentelor private. Trebuie să vedem dacă legiuitorul din țara respectivă are niște reglementări mai speciale sau dacă sunt concordante cu uh, reglementările europene. Din moment ce aceste reglementări au un mare impact asupra pensiei mele, cred că ar merita să ne îndreptăm atenția și asupra lor. În ce privește fondurile acelea mici de investiții, uh, pentru ele va fi cel mai greu dacă le impunem restricții. S-a mai vorbit despre depozitari. Există puțini depozitari potențiali, ceea ce înseamnă că dacă limităm numărul lor și mai mare, putem să ajungem la un risc sistemic. S-a spus că depozitarul trebuie să fie în același stat membru ca și fondul. Nu știu dacă acest lucru ar fi viabil și din punct de vedere al uh, companiilor. Iar în ce privește ESMA, noi îi dăm destul de multă autoritate și uh, rolul lor încă nu a fost finalizat în noua arhitectură. Din câte am înțeles, ei au actualmente 30 de oameni și vor să aibă 80 de oameni. EFSA are 3000 de oameni și știm că ei au făcut și ei multe greșeli. Ei, dacă ESMA reușește să angajeze oamenii potriviți pentru a uh, supraveghea aceste datorii bancare sau dacă trebuie să colaboreze cu statele membre, asta este încă o problemă pe care trebuie să o discutăm. Mulțumesc, doamna Astrid Luling. Mulțumesc, mulțumesc uh, raportorului pentru această atitudine deschisă pe care o promovează și cred că documentul său constituie o bază bună de lucru pentru că nu adoptă o poziție prea tranșantă. Scopul este să ajungem într-adevăr la un echilibru, la un text care să fie acceptabil pentru marea majoritate a colegilor. Eu, uh, din partea franceză, sunt uh, interesată și, sigur, putem să aducem numeroase critici, dar rețin faptul că acest text vizează dispozițiile precise. Deci, nu cred că ar trebui să refuzăm orice regulament, orice reglementare în materie. Documentul se este bun ca document de lucru. Sigur, nu pot să fiu de acord cu tot ceea ce propune Jean-Paul, dar cum te știu bun negociator, dragă Jean-Paul, uh, știu că ți-ai lăsat și o marjă de manevră ca să, ajungi la, să ajungem la compromisuri. Și asta chiar din introducere am văzut când expui principiile. Dar, în genere, sunt satisfăcută. Îmi place că ai ținut cont de specificitățile sectorului cu capitaluri cu risc. Nu cred că are rost să intrăm acum în detalii, dar, în orice caz, cred că documentul este un pas în direcția bună. În ce privește fondurile din țele terțe, care mi se pare problema cea mai controversată, cred că lucrurile ar trebui clarificate dispozițiile referitoare la țările terțe nu mi se par suficient de clare. Conform raportului, fondurile din țările terțe pot fi distribuite în mod activ în Uniunea Europeană prin plasamentele private naționale, naționale fără a respecta condițiile minime impuse de directivă, ceea ce duce la o distorsionare a concurenței, deoarece pe piața acelui stat se creează concurență între două fonduri, unul care Pe de o parte, uh, un fond care este local, altul care vine din altă parte cu pașaport, dar cel care vine din statul terț nu trebuie să respecte directiva și deci are un avantaj concurențial. Prin urmare, ar trebui să revedem aceste prevedere dacă vrem să asigurăm condițiile acelea egale pentru toată lumea. Și apoi amendamentul 62 prevede că depozitarii împreună cu societatea de administrare responsabilă cu fondurile vor calcula valoarea netă a inventarului și apoi scopul acestui amendament care este? În cazul în care apare vreo problemă, să se delimiteze o singură entitate responsabilă Dacă mai introducem o altă entitate responsabilă în aceste ecuații, nu facem decât să complicăm lucrurile, să le complicăm în dauna investitorului. Iată, deci, care au fost remarcile mele. Cred că raportorul mai are încă mult de lucru în săptămânile ce urmează și pariez că textul reieșit va fi mult modificat. Vă mulțumesc! Mulțumesc că a trebuit să mărim puțin viteza. Domnul Larmah. Vă mulțumesc foarte mult că spuneți asta chiar înainte să-mi dați mie cuvântul. Aș vrea să îl felicit pe raportor pentru munca impresionantă. A subliniat aspectele uh, esențiale. Sigur, toată lumea l-a mai felicitat odată, nu fac decât să repet. Și toată lumea a spus că are o abordare foarte pragmatică că a subliniat uh, aspectele cele mai importante. E bine, eu cred că am văzut uh, că în această criză ne confruntăm cu o lipsă de transparență și o lipsă de reglementare și că așa a funcționat piața în ultimii 20 de ani. Acestea au fost principalele slăbiciuni. Acum însă e important să creăm stabilitate pe piață pe piața financiară și să creăm stabilitate și dezvoltare pe termen lung. Ne întrebam unde merg aceste investiții. Ei, trebuie să ne asigurăm că oriunde ar merge avem tot mai mulți investitori și că piața este dinamică, dar și stabilă în același timp. Iar în ce privește sfera de aplicare, ar trebui să vedem ce diferențe există între uh, modul de operare a companiilor, a fondurilor de investiții. Nu cred că Ericsson sau Siemens pot fi tratate în mod egal sau în același fel. Și aș mai cere raportorului să se gândească dacă nu ar trebui să facem un fel de excepție, pentru că Companiile care sunt listate la bursă au reguli foarte clare de transparență și de dezvăluirea informațiilor. Ei, credeți că ar trebui să le tratăm și pe ele ca fonduri de investiții alternative? E o întrebare. Iar în ce privește țările terțe, deja s-a spus uh, esențialul, însă aș adăuga că Uniunea Europeană nu are nimic de câștigat dacă se izolează de această parte a lumii în care piețele financiare sunt cele mai dinamice. Și mă apropiu de sfârșit. Trebuie să lămurim diferența dintre fonduri speculative și private equity. La private equity vedem că um, riscurile sunt altele. Uh, deci aș vrea să avem aceeași legislație în toate statele membre, chiar și cele cu piețe mai dinamice și altele cu piețe mai puțin dinamice. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Hans-Peter Martin. Mulțumesc, doamna președinte. Vă pot să vă, pot să vă ajut să mai recuperați din întârziere. S-a spus deja cam tot ce trebuia spus. Mai am doar o rugăminte față de raportor de raportor ați uh, spus și am citit și în multe ziare cât de mulți oameni au încercat să ia legătura cu dumneavoastră, ca să spunem așa, în legătură cu acest proiect. Uh, puteți să ne spuneți cam cu câți oameni ați vorbit sau câți oameni uh, v-au scris și care a fost proporția celor domiciliați la Londra? sau ale căror companii au principalul centru de activitate la Londra, uh, pentru că uh, se pare că asta a dus la niște argumente care, pe care să le găsiți foarte convingătoare. Doamna Catherine Steller. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului și cred că informațiile pe care le-ați oferit și activitatea susținută uh, trebuie felicitate, merită felicitări asemenea multor colegi care au vorbit, vreau să mă concentrez pe câteva chestiuni care mi se par problematice. În primul rând, vânzările cu descoperite, short selling-ul și short selling-ul strict speculativ. Aici cred că e vorba de mai multă, de nevoie de mai multă clarificare. După aceea, colega McCarthy s-a referit la problema bonusilor. Cred, bonusilor, cred că aici ar trebui să avem anumită coerență. Uh, îmi place că la punctul 13 din uh, declarația explicativă comentați de uh, în legătură cu interacțiunea și nevoia de coerență cu alte texte legislative și cred că s-a mai ridicat problema companiilor de investiții de tip trust. Uh, mi se pare foarte bine menționat acest lucru. Domnul Clinț a vorbit despre excepții la exceptări în cazul acestor companii și când vorbim de interacțiunea cu alte texte legislative, avem și ocazie să ne asigurăm că acele companii care nu sunt fonduri speculative să nu fie prinse în uh, această directivă și să nu afectăm companii care sunt modele de bune practici timp de sute de ani. În fine, doresc să mulțumesc raportorului și uh, să ne răbdătoare să colaborăm. Mulțumesc, domnul Carl uh, Harper. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș vrea să-i mulțumesc raportorului și în același timp să uh, cer scuze că mă concentrez numai pe problemele existente și le las la o parte, las la o parte lucrurile bune pe care le-a făcut raportorul, dar nu avem foarte mult timp. Vreau să mă concentrez asupra principiului proporționalității în uh, legislația pe care încercăm să o creăm aici. Și mă îngrijorează faptul că uh, raportorul propune eliminarea pragului de 100 de milioane de euro Înțeleg ideea, dar problema este că atunci când încep să analizezi uh, efectele ei, de exemplu, din, punct de vedere al, din punctul de vedere al țării mele, uh, investițiile de capital, participarea angajaților la schemele de capital și alte lucruri de acest gen ar fi uh, vizate de, asta, de, de această reglementare și asta nu mi se pare a avea un efect proporțional mai ales când încercăm să scăpăm de riscurile sistemice și toate aceste fonduri mai mici pe care le-am menționat nu presupun niciun risc nu, sistemic și cred că ar fi o exagerare să le includem și pe ele aici. Deci sunt un pic îngrijorat că nu mai există acest uh, prag în directivă. Deci sper că poate putem să mai discutăm și să mai vedem care ar fi consecințele unei astfel de măsuri. În un alt lucru pe care aș vrea să-l menționez este că, sigur, propunerea este îmbunătățită, dar ce mă îngrijorează pe mine este că uh, încercăm să minimalizăm uh, riscul, dar nu încurajăm. Poate ar trebui să avem o directivă care să încurajeze fondurile de investiții să-și minimalizeze ele uh, riscurile, să-și și uh, cele care și au uh, riscuri mai mari să aibă parte și de tratament mai dur. Deci, uh, încă o dată mă gândesc la aria de aplicare, la acestei prevederi. Doamna, mulțumesc foarte mult, doamna Iaslovievska. Sau, oricum, încerc să pronunț cât pot, cât pot mai bine. Da, într-adevăr, e un nume, un nume greu de pronunțat. Felicitări raportorului pentru munca depusă.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 Uh, îi vizeze și pe micii uh, jucători care nu pun uh, riscuri sistemice. Sper că nu vorbesc prea repede, spune vorbitorul. Așadar, pragurile au fost eliminate pur și simplu, fără nicio altă posibilitate de a exclude din directivă micile fonduri. Așadar, repet, am eliminat acest uh, prag de 100 de milioane de euro și de 500 de milioane de euro fără să facem o propunere alternativă care să permită să excludem micile fonduri de investiții uh, și de capital speculativ din area de aplicare a acestei directive, ceea ce face ca astăzi să existe situația ca micile fonduri să nu fie incluse. Articolele de la 11 până la 18 și după aceea 26-29, micile fonduri ar trebui să fie incluse și ele. Al doilea lucru are legătură cu articolul 14, care vorbește de exigențe uh, legate de fondurile proprii. Aceste exigențe nu trebuie să vizeze fondurile de tip uh, private equity sau venture capital, capital de risc, pentru că nu există riscuri uh, sistemice legate de acest tip uh, de fonduri și după aceea articolul 17 care vorbește despre depozitari. Uh, sarcinile depozitarilor au fost crescute față de propunerea originală, au fost extinse, dar depozitarul nu este absolut necesar pentru fonduri de tip private equity sau venture capital, capital de Uh, de risc. Uh, e vorba de investiții pe termen lung, de fonduri care nu sunt cotate pe bursă și care nici nu se ocupă cu acțiuni speculative. Așadar, îl rog pe raportor să țină seama de aceste comentarii pe care le-am uh, menționat în numele domnului Nitras. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Peter Skinner. Mulțumesc! doamnă, doamnă președinte. Jean-Paul, felicitări, abordarea ta mi se pare excelentă. Văd că toată lumea îți mulțumește la sfârșit. Uh, aș vrea totuși să spun, uh, în primul rând, că abordarea privind profesionalitatea mi se pare excelentă. Am, uh, trebuie să te felicităm pentru faptul că ai reușit să incluzi cât mai multe tipuri de fonduri în această reglementare. De ce ar vrea un fond să fie să cadă în afara ariei de aplicare? Și asta e corect. Deci e bine că ai evitat orice abordare leneșă, să spunem așa. Al doilea comentariu se referă la depozitari. Din nefericire, cred că aici nu, nu cred că am mers suficient de departe. L-am auzit și pe domnul Clint spunând că ar vrea ca această chestiune să se discute într-o altă directivă. Mi se pare remarcabil că uh, Acolo unde avem dovezi că există probleme, ar trebui să acționăm și aici avem conflicte de interese, depozitarii și managerii de fond uh, uh sunt legați în anumite state membre, deci nu sunt separați și asta înseamnă că uh, investitorilor li se dau niște informații uh, legate de uh, investiții de risc și uh, managerii de fond primesc aceleași informații și uh, lucrurile nu, nu merg cum trebuie. Și vă pot să vă dau un exemplu în care investitorii au pierdut 1,6 miliarde de euro pentru că nu exista o separație între aceste categorii și cred că trebuie să-i separăm. Cred că evitarea conflictelor de interese ar fi un mare pas înainte pentru protecția investitorilor. Trebuie să-l introducem. Mai nu putem să așteptăm o altă directivă pentru că avem mult prea mulți investitori care au spus au întrebat foarte clar ce, cum ne avantajează pe noi această directivă și nu putem ignora nevoia de a proteja investitorii de unele dintre lucrurile absolut scandaloase care se întâmplă. Lehman Brothers a fost un alt exemplu unde s-au pierdut miliarde pentru că uh, depozitarii nu și-au făcut uh, due diligence-ul așa cum trebuia, iar managerii de fond au luat decizii riscante. Deci uh, rolul principal este să Uh, protejăm investiții, investitorii prin internet depozitarului și să separăm de uh, managerii de fond. Știu că sunt mulți investitori francezi, de exemplu, prinși în schema Madoff, deci este important să le spunem europenilor că nu vrem să mai mergem din nou pe acest drum. Mulțumesc, Arlene. Ah, nu, îmi cer scuze, Corin Botman. mulțumesc foarte mult. Uh, voi fi uh, succintă. Vreau să-i mulțumesc uh, lui Jean-Paul și să-l uh, felicit și de asemenea să mă refer la lucrul cel mai important și anume să ne asigurăm că raportul merge în, merge în direcția cea bună. Când vorbim de area de aplicare, în principiu sunt de acord cu ce a spus raportorul și anume că trebuie să o ținem sub control. Dar, de asemenea, cred că trebuie să fim foarte atenți la definiții. Să vă dau un exemplu, dincolo de cele care s-au dat deja. În Olanda există unele fonduri de pensii care au o organizație executivă și N-am vrea ca acestea să intre și ele în area de aplicare a acestei directive ați cerut, uh, ați ales să eliminați pragurile acelea. Cred însă că trebuie să verificăm dacă putem să introducem fondurile foarte mici în area de aplicare a acestei directive. Eu nu cred că fondurile mari vor recurge la o splitare ca să uh, cade sub un eventual prag. Și ce valoare adăugată am aduce introducând și fondurile mai mici. N-am o opinie definitivă pe această chestiune, dar cred că trebuie totuși să ne gândim la proporționalitate și să nu uităm care este obiectivul. Obiectivul este să scăpăm de eh, riscuri eh, sistemice potențiale și să creștem transparența. Până la urmă despre asta e vorba. De exemplu, dacă nu știu dacă facem uh, suficient diferența între fondurile care sunt realmente riscante și cele care sunt foarte solide chiar și acum. Cred că trebuie să încercăm să limităm povara administrativă la strictul necesar. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun se referă la terțele țări. Am uh, o serie de întrebări aici. În primul rând, e oare o idee foarte bună să spunem că fondurile din terțe țări sau managerii de fond nu pot obține un pașaport european, trebuie să ne asigurăm că putem verifica lucrurile. Ok, dar să le închidem ușa complet uh, managerilor de fond din țări terțe, cred că ar fi prea mult. Uh, în ce privește plasamentele private, uh, statele membre pot semna acorduri uh, bilaterale. Știu că Kamal Saed uh, e de acord cu acest lucru. Uh, fondurile se vor duce la Londra pentru că Marea Britanie are, să zicem așa, un rol conducător și inițiativa în acest domeniu. Deci vrem să avem astfel de concurență între statele membre? N-ar fi mai bine și mai de bun simț să avem uh, ambiția de a oferi o soluție europeană pentru terțele țări. Nu știu care ar fi această soluție, dar ar trebui să avem măcar această ambiție. Mulțumesc și acum uh, dau cuvântul Arlin. Uh, cred că s-a spus cam tot ce era de spus în această dezbatere. Salut și eu abordarea luată uh, de, Jean-Paul Gozez și ca să răspund la întrebarea domnului Martin, sper sincer că s-a întâlnit cu toți managerii din toate centrele financiare, Frankfurt, Paris și Londra, pentru că mi se pare important să vorbim cu oamenii și mi se pare că este extrem de important să se fi întâlnit cu investitorii și operatorii de la Londra, pentru că în fine am putea în acest fel să terminăm cu acest zvon că Parisul încearcă să distrugă Londra ca centru financiar. Mă bucur că și domnul Michel Barnier a recunoscut importanța City-ului londonez și a tuturor centrelor financiare. Cred că una dintre lecțiile crizei este că vrem un sector financiar responsabil care susține economia reală și de aceea raportorul a vorbit despre nevoia de a avea o industrie vitală, inovativă, creativă și din nou trebuie să spun că îmi place abordarea proporțională, pentru că dacă avem o abordare de acest tip proporțional, atunci uh, începește acele zone unde de multe ori s-a spus că nu există uh, risc sistemic, trebuie să alegem. Ori le exceptăm complet de la această lege sau introducem uh, reguli uh, diferite proporțional sau avem abordarea domnului Holmac și anume să le uh, plasăm într-un regim diferit de transparență. Cumva trebuie să rezolvăm această chestiune mai degrabă decât să avem reguli birocratice care ar putea să uh, sufoce unele dintre aceste fonduri mai mici și ar putea să submineze vitalitatea unui sector extrem de important pentru Europa. Începește fondurile din terțe țări și eu salut faptul că domnul Gozes a spus că ar trebui ca investitorii să aibă libertatea de a investi în fonduri non-comunitare și a spus foarte clar că numai dacă acestea sunt uh, stabilite în Uniunea Europeană sau dacă există un acord de cooperare și schimb de informații începește riscurile sistemice. Din nou o abordare de bun simț, dar există probleme de natură practică care au mai fost deja menționate. Întrebarea mea este uh, legate de informație. Nu știu, informativă, nu știu răspunsul. Ce se întâmplă cu fondurile din terțe țări care insistă ca depozitarul să fie în țara din care operează ei? Deci nu mi se pare realist să credem că uh, toate aceste fonduri din terțe țări vor accepta să se stabilească în Uniunea Europeană. Și atunci ce facem cu depozitarul? Deci, nu cred că e de bună uh, să obținem o concentrare a depozitarilor pentru că ar crește riscul sistemic dacă ar fi mai puțin depozitari. În principiu, apreciez uh, activitatea lui Jean-Paul. Mi se pare un raport foarte bun, foarte uh, echilibrat și echilibrul este cuvântul cheie aici. Uh, echilibrul intereselor, uh, echilibrul uh, nevoii de a avea un sector eficient, dar și nevoia de a lupta împotriva riscurilor sistemice. Președinte, mulțumesc. Am ajuns la sfârșitul listei de vorbitori, pentru că doamna Ghiuria de ce să nu mai intervine. Eu aș vrea, la rândul meu, să-i mulțumesc raportorului. Cred că Raportul acesta reprezintă un bun pas înainte și așa cum au indicat deja alți câțiva colegi, uh, poate ar mai trebui să mai existe unele diferențieri în anumite zone care au fost deja subliniate. Private equity, uh, capitalul de, de risc și alte câteva. Aș dori acum să rog Comisia să intervină și apoi raportorul Jean-Paul să încheie dezbaterea Vă rog să nu mm, folosiți mai mult de 4 minute. Merci, Madame la Présidente. Vă mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să vorbesc chiar mai puțin de 4 minute. Vreau să salut acest raport. Comisia salută acest raport al domnului Gozez și cooperarea care a avut loc cu domnul Gozez și cu ceilalți membri ai acestui parlament. Acest raport pare că merge în direcția bună, cea a Comisiei. Deci în direcția bună în anumite aspecte, chiar dacă, evident, există diferențe. Există anumite divergențe, însă acum suntem doar la începutul discuțiilor noastre, discuții care au fost foarte fructoase pentru a continua și pentru a ne permite să aplanăm aceste divergențe. Aș dori să subliniez și punctul, punctele comune care se referă la elemente importante, cum ar fi susținerea convinsă pentru o reglementare, dorința de a reglementa acest, acest domeniu. După aceea, evident, obiectivele ni se par uh, comune. Cele trei obiective majore ale Comisiei par să fie reluate de domnul Gozes în raportul său și, în special, controlul riscului sistemic, protecția consumatorului, element esențial al propunerii, dar și aspectul de piață internă, care reapare în susținerea unei idei, unui pașaport pentru managerii de fonduri europene. europene. Câmpul, domeniul de aplicare, după cum am mai spus-o, acea all-encompassing approach este un element fundamental al propunerii care permite, după părerea noastră, să urmăm orientările Uh, foarte apropiat. Există anumite dorințe funcționale și operaționale care chiar dacă sunt puțin diluate pe aici, pe acolo, uh, apar totuși uh, necesitarea unei, unui depozitar, a unei, unui evaluator, exigența de gestionarea lichidităților, a riscului și așa mai departe, se regăsesc în raportul 2020. Există însă și diferențe, nu am timp să mă refer la toate pentru că ar dura foarte mult. Există un punct care ne surprinde puțin, bineînțeles, statele terțe care sunt considerate de că o dificultate esențială a acestui dosar. Ideea de a lăsa lucrurile la competența statelor membre este o idee foarte pragmatică și foarte plăcută la prima vedere. Însă estimăm că nu este o sugestie care nu uh, implică riscuri. Este acest lucru riscă să uh, facă Europa uh, să devină o fortăreață, deciziile să fie la uh, latitudinea fiecărui stat membru și să nu aibă, să nu existe reguli egale pentru toți. Uh, mă voi opri, opri aici la 3 minute 59. Vă mulțumesc! Da, foarte bine, vă mulțumim. Domnule raportor, dacă doriți să uh, faceți remarce încheiere, vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu Eh, vreau să-mi apăr raportul, dar vreau să fac doar câteva remarci. Eh, mulțumesc experților și colaboratorilor secretariatului care m-au ajutat în redactarea acestui raport. Aș dori de asemenea să îi spun domnului Martinez să-l asigur care se preocupă de sănătatea mea și se întreabă dacă nu cumva am eh, primit prea multe cereri. Cred că aportul acestui raport este interesant. Știm ce reprezintă, știm care sunt interesele. Putem să uh, avem o opinie.